Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, începem sesiunea noastră din această dimineață. Știți că ședința propriu-zisă a comisiei noastre va fi destul de scurtă, doar de o oră. Îi urez bun venit eh, Janinei, fosta noastră colegă, care revine la Parlamentul European, cu multă plăcere bănuiesc, da, ministrul apărării în regatul țelor de jos pentru prima oară în această funcție. Felicitări, deși au trecut deja, au trecut deja un an de atunci. Ne face mare plăcere că ai acceptat această invitație la subcomisia noastră înaintea Consiliului din luna decembrie, care este consacrat temelor de apărare și securitate comună și știu că nu toți uh, miniștrii apărării din statele membre sunt dispuși să aibă un schimb de opinii cu Parlamentul European, așa cum este cazul țărilor de jos, și de aceea îți mulțumim și mai mult. Țările de jos joacă un rol central în ce privește uh, apărarea și securitatea comună și, de altfel, am fost săptămâna trecută la Kabul uh, împreună cu ministrul apărării belgean și am putut să constat că, cât de important era rolul pe care îl juca contingentul olandez din um, Afganistan. De asemenea, știu că veți trimite trupe în Mali și sunteți una din țările care um, arată cât de bine pot să, des, pot să funcționeze principiile uh, punerii în comun a resurselor și a partajării acestora, pentru că aveți această inițiativă în comun cu Belgia și uh, Luxemburgul. Deci, multe motive pentru care discuția cu tine uh, este foarte interesantă. Îți mulțumesc din nou pentru că ai putut să fii prezent aici. Știu că ai o ordine de zi foarte încărcată și o să încercăm și noi să fim uh, cât se poate de uh, succinți. Vă mulțumesc, stimați deputați, stimați foști colegi. Trebuie să spun, mulți dintre dumneavoastră știu că am fost uh, deputat european timp de șase ani, practic până 2010 și a fi aici din nou uh, mă face să fiu puțin nostalgică, dar am amintiri plăcute. Înainte de a fi deputat european, am petrecut câțiva ani în Riga, în Letonia. Eram funcționar al Comisiei Europene, pe vremea când Letonia era încă un stat candidat. Era o țară care uh, um, trecea prin perioada de tranziție și când am trăit în Letonia mi-am dat seama mai mult ca niciodată înainte că libertatea, securitatea și prosperitatea nu uh, sunt așa de la sine înțelese. Și am ajuns la concluzia că un mediu sigur și liber, așa cum cel în care eu am fost crescută, nu uh, este uh, um, o um, de la sine înțeles, nu este uh, evident pentru toată lumea și că trebuie să te lupți pentru așa ceva în fiecare zi. Câțiva ani mai târziu am încercat să vizitez opoziția din Belarus și de fapt nu am putut să intru pe teritoriul țării pentru că am fost împiedicată de Lukashenko și de oamenii săi, am fost chiar interogată. Acest incident mi-a întărit încrederea că Europa are un rol cheie de jucat în apărarea valorilor democratice din alte țări și sper că comisiile din Parlament în continuare sprijină lupta pentru democrație din Belarus. Stabilitatea și democrația în țări precum Belarus nu sunt doar în interesul cetățenilor din acele țări, sunt în plus în interesul Europei. Și acum cred că toată lumea este de acord cu faptul că evenimentele din alte părți ale lumii, fie că e vorba despre țări aproape de noi sau uh, de la celălalt capăt al lumii, au un impact direct asupra securității și prosperității noastre. Implicarea Europei în regiunile aflate în conflict nu servește doar pentru a lupta împotriva terorismului, dar și pentru a securiza rutele comerciale, <clears throat> de exemplu pentru a ne asigura accesul la materiile prime care sunt vitale pentru industria noastră. Și de aceea Europa nu poate să-și permită să uh, um, închidă ochii când izbucnesc conflicte în alte părți ale lumii. Și asemenea conflicte există peste tot în lume, doamnelor și domnilor, și ele tot timpul evoluează sau ne iau prin surprindere uh, și cred că toată lumea își dă seama că echilibrul puterii se schimbă și există noi actori care câștigă influență. Prin urmare, lumea a devenit mai complexă și mai puțin predictibilă. N-aș spune chiar că acum uh, uh, incertitudinea este principala caracteristică a relațiilor internaționale, dar este caracteristica cea mai importantă. Și eu sunt convinsă că Europa nu poate face față amenințărilor um, prezente decât dacă lucrăm împreună. Avem nevoie de o Uniune Europeană mai coerentă, mai capabilă, mai activă în domeniul securității și apărării. Este urgent să se întâmple astfel. Trebuie ca fiecare să-și asume răspunderea și riscurile, ceea ce înseamnă că am trimite un semnal clar Statelor Unite, care este partenerul nostru indispensabil în domeniul securității în ultimii 65 de ani. În trecut am fost foarte eh, conștiente de faptul că mulți au spus că o Europa puternică în domeniul securității și apărării ar fi îndauna NATO. Eu însă sunt eh, convinsă de faptul că o Europa puternică nu poate decât să fie în avantajul NATO și astfel relațiile transatlantice vor fi întărite. Nu trebuie nici să avem o suprapunere a serviciilor, ceea ce ar însemna o reducere a eficienței NATO. Da, nici nu trebuie să ne decuplăm uh, față de acțiunile Statelor Unite. Trebuie să avem complementaritate, cooperare și coordonare. De aceea, șefii de stat și de guverne nu trebuie să rateze aceste ocazie de a trimite un mesaj puternic cu ocazia Consiliului European din decembrie și să spună că securitatea și apărarea chiar contează. Trebuie ca Europa să fie un uh, furnizor de securitate credibil în regiunea sa și dincolo de această regiune. Acum, trebuie să ne întrebăm dacă suntem pe calea cea bună. Eu cred că da, dar în același timp aș vrea să subliniez faptul că trebuie să ne dedublăm eforturile. A venit momentul ca um, cooperarea să treacă la etapa următoare. Și acest lucru este valabil mai ales pentru cooperarea pe plan militar. Având în vedere vremurile de austeritate financiare, trebuie, are sens, să ne punem forțele la un loc, astfel încât să facem economii pe scară largă și pentru a mări eficiența um, noastră pe plan militar. Și trebuie să cheltuim, ca de obicei, banii contribuabililor în mod cumpătat. Dar mai mult decât orice, trebuie să identificăm lacunele, unele identificate deja de NATO și acestea nu pot să fie reparate decât dacă avem abordări în comun. Dacă reușim să uh, conlucrăm îndeaproape, statele membre nu ar trebui să uh, fie unele împotriva celorlalte, ci mai degrabă să se completeze. Dacă vrem să ne uh, întărim capacitatea de a acționa, numai așa putem să reușim și trebuie să arătăm că chiar credem în politica noastră comună de securitate și apărare. Doar atunci Europa va deveni, cum spuneam, un furnizor credibil de securitate și numai atunci va fi considerat un aliat pe care poți să contezi, un aliat capabil. Repet, asta nu înseamnă că va exista o armată europeană sau chiar o armată NATO. Statele membre sau combinația câtorva state membre vor trebui să ofere Europei mijloacele militare necesare pentru a acționa, ceea ce înseamnă că fiecare națiune europeană este și indispensabilă și răspunzătoare pentru securitatea europeană așa cum uh, spune citatul un, uh, toți pentru unul și unul pentru toți. Următorii pași pe care trebuie să-i facem apar în raportul uh, recent al doamnei Ashton, care arată că există consens în anumite domenii și care sunt acele uh, uh, tematici asupra cărora trebuie să ne concentrăm pentru a întări uh, PESA. Și acest raport arată că Europa încă duce lipsă de anumite capacități și că trebuie să-și asume mai multe răspunze, răspunde. Însă este de asemenea un raport pragmatic și concret care uh, arată că mecanismele deja existente trebuie să fie folosite la potențialul lor maxim. Eu nu cred că avem nevoie de mai multă birocrație. Cred că avem nevoie de leadership, de angajamente pe termen lung și de curaj. O abordare de jos în sus, pragmatică, ne va permite să avem o mai bună guvernanță. Acum dați-mi voie să mă concentrez asupra câtorva aspecte din acest raport. În primul rând, abordarea comprehensivă. Țările de jos întotdeauna au sprijinit acest apel lansat pentru a se folosi în mod mai coerent instrumentele europene. Este singura care de a garanta pacea, sustenabilitatea și stabilitatea în statele aflate în dificultate. Sper că înaltul reprezentant și Comisia vor face o comunicare foarte curând în acest sens. În ce privește uh, battle groups, aceste grupuri de uh, acțiune europene, Deseori am spus că acestea reprezintă un instrument foarte important pentru a întări interoperabilitatea și eficacitatea forțelor armate a statelor membre. Totuși, acestea trebuie să aibă mai multă amploare. Eu sunt convinsă că ele nu sunt folosite la potențialul lor maxim. Ar putea, de exemplu, să fie desfășurate în cadrul misiunilor de uh, formare ale Uniunii Europene, să ofere uh, protecție forțelor aflate pe teren. De ce să nu folosim forțele bine antrenate și disponibile pentru operațiunile europene? În plus, luarea deciziilor întotdeauna este un proces foarte lung și anevoios. Am putea, de exemplu, să ne îmbunătățim dacă am avea consultări politice în mod regulat sau în momentul în care apar anumite crize. Asemenea, consultări ar permite să avem un proces decizional mai rapid. Cinci seri deja anul acesta Uh, Letonia, Lituania, țările de jos, Suedia și, bineînțeles, uh, Regatul Unit, au hotărât să conlucreze pentru a-și uni forțele. Aceste țări tocmai au luat mai multe uh, decizii și au făcut mai multe sugestii pentru a accelera întregul proces. Ei au hotărât, de exemplu, să aibă um, exerciții la nivel european și consultări pe plan politic, de asemenea și un proces de certificare a uh, grupurilor de um, acțiune, precum și exerciții cu scenarii uh, pregătite dinainte. Sper sincer că vom ajunge la niște concluzii cu ocazia întâlnirii ministrilor de apărare din uh, uh, mijlocul lunii noiembrie. Și, uh, de asemenea, mi-aș dori să existe concluzii ale viitorului Consiliului European. Doamna Ashton, în raportul său, a spus pe bună dreptate că statele membre ar trebui să-și pună în comun capacitățile de uh, planificare, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că ar trebui să ajungem la uh, un nou nivel de înțelegere în ce privește planificarea, achiziționarea, formarea și sprijinul logistic. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne și armonizăm cerințele colective și prioritățile naționale. Trebuie să fim serioși atunci când spunem că vrem să uh, reparăm lacunele, lacunele în ce privește capacitățile militare esențiale ale Europei și nu ar trebui să facem investiții în izolarea națională. Eu cred că cooperarea europeană în domeniul dezvoltării capacităților nu mai este o alternativă, nu mai este ceva frumos de declarat, dar este indispensabilă. De aceea ar fi foarte important dacă statele membre ar ține cont de acest cod de conduită de pooling and sharing și și-ar lua angajamentul de a pune la dispoziția Europei capacitățile lor cheie, ceea ce ne-ar permite să avem, cum spuneam, un rol uh, credibil și eficient, mai ales în parteneriatul nostru cu Statele Unite. Dar trebuie să rămânem uniți um, și uh, numai împreună putem avansa. După cum se spune raportul uh, doamnei Ashton, este normal ca cooperarea să se adâncească pe grupuri mai mici. Uh, astfel s-ar obține rezultate mai rapide decât prin inițiative în care ar fi implicate toate cele 27 de uh, state membre. Um, Astfel, alte state membre pot fi inspirate de a, pentru a lua inițiative uh, inițiale și, bineînțeles, grupurile mai mici pot fi, rămâne deschise altor state membre mai târziu. De exemplu, cooperarea statului uh, meu, țării mele cu Belgia, după cum pe care ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, uh, implică forțe navale integrate. Cooperăm și cu Germania. Uh, avem uh, un uh, corp de armată comun, uh, Germania țările de jos. Uh, Săptămâna trecută am semnat un document um, cu omologul belgian pentru a integra forțele de poliție și um, reacție rapidă. Acesta este un exemplu bun de cooperare în domeniul apărării, punând în comun resursele. Există și Forța Comună, Regatul Unit, Regatul Țărilor de Jos. Sunt doar exemple um, de pe o listă lungă de inițiative de cooperare. Stimați deputați, un aspect crucial a unei cooperări mai uh, strânse în Europa este înțelegerea că această cooperare poate fi eficientă doar că um, Uh, țările partenere sunt eficiente și de încredere în reacțiile lor. A spune da cooperării militare înseamnă a spune da participării militare. Uh, adevărații parteneri nu își retrag capacitățile în ultimul moment, pentru că astfel se creează confuzie la nivel politic și parteneriatele militare pot fi amenințate. Eh, dar nu toată lumea înțelege asta. Și este esențial că eurodeputații, dar și deputații din parlamentele noastre naționale să se implice cu adevărat în această dezbatere. Și tocmai aici, comisia dumneavoastră poate avea un rol important de jucat facilitând consultările politice regulate între parlamente, sunt convinsă că un dialog structurat va adăuga valoare la eh, procesul de decizie în statele membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește maximizarea folosirii capacităților noastre și optimizarea operațiunilor noastre comune, cu toții trebuie să ne simțim responsabili de acestea. Și pentru a obține sprijinul publicului este important ca cu toții să transmitem același mesaj dar o cooperare militară uh, mai strânsă este considerată de mulți ca o constrângere la adresa suveranității și controlului național. Și, uh, din păcate, mult prea des ne subminăm singuri eficiența și uh, în acțiune tocmai din această cauză. Dacă dorim uh, să ne protejăm suveranitatea uh, prin mijloace militare, cooperarea este indispensabilă. Și um, în ceea ce privește eficiența forțelor noastre armate în cadrul UE și în cadrul NATO, și uh, o mai bună cooperare în momente de criză, trebuie să ajungem la concluzia că cooperarea europeană nu este o constrângere, ci uh, ceva în plus adus suveranității și securității noastre. În încheiere, doresc să um, uh, menționez că forțele noastre armate știu foarte bine că mai bună cooperare europeană în domeniul securității și apărării um, este un atu. Înțeleg că Europa trebuie să devină un furnizor uh, credibil de securitate în regiunea sa și în lume, la nivel politic, politic există obstacole la o mai bună cooperare. Dar, repet, e nevoie de um, un, o Uniune Europeană mai activă, mai coerentă și mai capabilă în domeniul securității și apărării. Așa că haideți să acționăm în consecință și sper că dumneavoastră uh, veți transmite acest mesaj. Mulțumesc! Bien, merci beaucoup pour... Euh, Mulțumesc pentru acest uh, discurs foarte pragmatic, legendarul pragmatism um, olandez, dar un pragmatism foarte constructiv în abordare, în cooperarea dintre UE și NATO, sau în legătură cu faptul că nu trebuie să ne facem iluzii că pașii înainte sunt inegali. Poate anumite state pot merge mai repede și mai departe decât altele uh, pe anumite inițiative, fără a închide ușa altor parteneri, bineînțeles. Uh, și de asemenea în legătură cu faptul că e nevoie de leadership politic, nu neapărat de mai multă structură sau mai multă birocrație. Sunt francez și totuși sunt de acord cu asta. Uh, deci, într-adevăr, ați spus un lucru foarte just. Ați spus multe lucruri foarte interesante. Dacă ai putea să ne dai câteva indicații în legătură cu um, acțiunea um, țărilor de jos în Mali. Știu că este o noutate această, deschidere, această decizie de a trimite un, un contingent substanțial în Mali uh, și alți colegi doresc să ia cuvântul. Dau cuvântul mai întâi domnului Van Balen. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să avem uh, astăzi printre noi pe Jalin Henes, uh, fosta noastră colegă în calitate de această dată de ministra apărării. Am puține întrebări. Doamna Henes a spus că nu trebuie um, să duplicăm inițiativele, um, dar trebuie să cooperăm foarte bine și pe teren. De ce nu trimitem un grup de luptă în Mali sau dacă e nevoie în Afganistan? Cred că trebuie să vă implicați uh, în operațiuni cu risc mai mare. Unii spun că e nevoie de un uh, sediu pentru aceste grupuri de luptă, battle groups, pentru a coordona aceste acțiuni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galer. Ja, uh, Bine ați revenit, stimată colegă, stimată doamnă ministru, în Parlamentul European și acum, după ce v-am salutat în olandeză, trec la germană. Mulțumesc pentru faptul că ați venit aici în ajunul unui summit extrem de important în domeniul nostru și, dată fiind analiza pe care ați făcut-o dumneavoastră, nu pot decât să subscriu la ceea ce ați spus. Uh, Trebuie să ne asumăm și noi parte din răspundere, trebuie să facem tot posibilul pentru a deveni un security provider, deci un furnizor de securitate. Și dumneavoastră ați spus foarte corect că trebuie să creăm economies of scale. Și până acum n-am uh, reușit uh, suficient acest element. Și cu privire la summit, mi-aș dori din partea tuturor un nivel mai sporit de ambiție și în acest cadru, aș vrea să adresez câteva întrebări. A spus că nu avem nevoie de sedii noi, de headquarters. Da, într-adevăr, la Bruxelles avem toate părțile componente ale unui sediu, ba chiar avem și un mic centru operațional, nu, oper, Operation Center, nu Operation Headquarter. Deci, uh, doar implementarea este cea care e mai apoi pasată Uh, domeniului național. Și cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru ca toate ingredientele pe care le avem deja să fie denumite cum trebuie, dacă e să fie un headquarter, păi așa să fie numit, ca să facă totul sens din punct de vedere politic. În ceea ce privește coordonarea și conlucrarea, ați spus foarte bine că nu trebuie să facem totul Uh, împreună toți cei 28, dar și lucrul în echipe mai mici trebuie coordonat. Și vă întreb atunci, întrezăriți un alt rol pentru Agenția Europeană de Apărare, pentru că până la urmă acolo trebuie să fie prevăzută cooperarea, pentru că doar abordări de tip bottom-up și cu toți cei 28 nu știu în ce măsură funcționează întotdeauna, pentru că putem până la urmă să spunem că avem o funcție de coordonare la acest nivel pentru ca cei care vor să coopereze să poată participa de bunăvoie. Și ați menționat cele trei portofolii prevăzute pentru summit. Strategie, capacitate, capabilitate și întregul domeniu ce vizează piața internă, standardizarea și certificarea. În opinia dumneavoastră, v-aș întreba care sunt așteptările minime față de acest summit. Și o ultimă întrebare. După summit vor trebui luate niște decizii. Nu credeți că înainte de a lua aceste decizii am avea nevoie de o analiză a status quo-ului pentru a vedea exact ce avem și care sunt datele problemei, ca să știm odată ce putem să facem și de ce mai avem nevoie. Defense Review, așadar, ca și o concluzie a summitului. Și mai poate un punct de menționat. Uh, Poate că ar trebui să formalizăm acest Consiliu al Apărării, să nu existe doar reuniuni informale, pentru că doar atunci uh, vom avea poate o prezență așa cum trebuie, pentru că până acum aceasta lasă de dorit. Mulțumesc. Domnul vicepreședinte Lizec. Uh, pentru a da varietatea din Parlamentul European voi vorbi poloneză. Doresc să vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru intervenția dumneavoastră aici, în mijlocul nostru, în această dimineață. Um, ați spus multe lucruri interesante care îmi uh, stimulează multe întrebări. Mă voi opri însă asupra două puncte, dacă îmi permiteți. Regatul țărilor de jos a făcut modificări în cheltuielile sale de la buget uh, uh, în domeniul militar și Statele Unite spun că aceste reduceri bugetare pentru apărare în statele europene pot reprezenta uh, o amenințare la adresa securității noastre. Ce, ce ați răspunde aliaților noștri? Um, de altfel, există și experți europeni care sunt de această părere. În al doilea rând, doamna comisar Reding acum câteva zile a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să aibă propriul său serviciu de informații. Aveți uh, un punct de vedere în legătură cu această declarație? Guvernul dumneavoastră are o poziție în legătură cu asta? Ar trebui să existe un uh, serviciu de informații de spionaj al Uniunii Europene independent de serviciile statelor membre? Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Chrysler Dorfer. Mulțumesc, doamnă ministru, dragă Janin, de fapt, mă bucur foarte tare să te revăd aici, pentru că noi am lucrat mult timp împreună în Parlamentul European și mă bucur foarte tare că avem o doamnă ministru a apărării în Olanda. Uh, toată lumea e fericită de acest element. În Germania avem, într-adevăr, o doamnă cancelar, dar nu toată lumea e atât de fericită de acest uh, lucru. În fine, noi uh, în Germania am reformat sistemul apărării, dar nu suntem foarte mulțumiți. Dacă discut cu trupele din deplasare, cu unitățile de apărare, să știți că lumea nu e prea încântată de această reformă a apărării în Germania, pentru că ne-am pripit și lucrurile au ieșit cam pe dos. Și acum, uh, dumneavoastră ați spus cam ce trebuie să facem pe viitor. Da, e vorba de cooperare pentru a scuti bani uh, ai contribuabilor și sunt de acord. În uh, Germania, Germania este înconjurată de prieteni, Olanda la fel și în momentul în care spunem că vrem să avem dividende de pace, um, iată că știm prea bine ce ne referim, uh, la ce ne referim cu asta. Unde îndrăzăriți noi portițe de cooperare însă, pentru ca cheltuielile de apărare să scadă și mai mult? Pentru că avem părți ale armatei superflue, ne gândim la toate acele unități de tancuri și ne gândim care mai este folosul acestora în Europa. Pentru că până la urmă noi ne uh, dorim o Uh, evoluție tehnologică în domeniul apărării, uh, să investim în crearea de, dezvoltarea de noi arme extrem de uh, performante, care să permită, de exemplu, lupta la distanță. Mă interesează însă ce părere are Olanda ce părere are, au țările de jos cu privire la utilizarea dronelor, pentru că este un element extrem de controversat. A trebui în continuare să analizăm cum și unde să fie utilizate aceste drone, pentru că ideea de victimă și daună colaterală este una înfiorătoare și se pare că numărul acestor daune colaterale și a victimelor colaterale crește, nu scade, ceea ce este îngrijorător. Și acum discutăm tot timpul despre război la distanță, dar vedem că acest lucru nu mai prea are de-a face face cu elementele de combatere din trecut. Mulțumesc. Domnul Duff. Mulțumesc. E o plăcere să vedem că vechea noastră colegă a fost promovată într-o poziție ministerială de mare importanță și cred că dumneavoastră ați uh, abordat foarte corect acest subiect în uh, discuția dumneavoastră discutând despre elemente pesimiste, dar și pragmatice. Nu ar trebui să mm, închidem ochii sau să ne culcăm pe oreche, mă scuzați, pentru că în ultimii 10 ani am reușit să facem un progres substanțial în vederea creării unei politici comune de securitate și de apărare. Elemente care putem să fim foarte mândri. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem tot posibilul pentru a crea un sediu operațional, dar uh, până la urmă, după cum ați spus și dumneavoastră, acest element este unul prematur, pentru că putem să avem încredere din punct de vedere militar unii în ceilalți, um, înainte de a uh, presa pentru crearea unui sediu operațional. Sigur, acesta ar putea să sosească la un moment dat, dar doar către final. Și orice se întâmplă în acest domeniu trebuie să presupună participarea. Și sper că e o învățătură bine înțeleasă de toată lumea și diseminată, în ultimul rând, în Germania, pentru că Germania nu întotdeauna a înțeles acest mesaj primordial. Și acum, eu am două întrebări. În primul rând, e vorba despre performanța Consiliului de Ministri în momentul în care ia decizii din domeniul apărării. Cât de eficientă a fost această activitate și sunteți de acord cu maniera în care Catherine Ashton a condus acest Consiliu al Apărării? Ce învățăminte putem să tragem din această experiență, dat fiind că va fi numit un succesor. Catherine Ashton, la anul, va fi înlocuită. A doua întrebare. E vorba de securitate, apărare și un proces de revizuire care trebuie să fie coerent în Uniunea Europeană. Parlamentul European, în acest sens, a cerut o carte albă comună. Dar, dat fiind că nu avem un asemenea element, considerați că e nevoie de un tipar pentru securitatea națională și considerați că ar fi un bun punct de plecare pentru a avea o mai bună coeziune și un mai bun simț colectiv uh, al atingerii unui obiectiv, domnul Sala are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură și pe mine faptul că fosta noastră colegă a revenit în rândul nostru în calitate de ministru al apărării. Energia pe care ați investit-o în Parlamentul European, în activitatea dumneavoastră de aici, o investiți acum uh, în uh, funcția de ministru și sperăm că la Vilnius vom ajunge într-adevăr la rezultate concrete în urma summitului. Există într-adevăr uh, Uh, un rol important pe care, rolul important pe care țările de jos l-au jucat în Mali este foarte clar. Și acum am o întrebare. Uh, suntem într-o perioadă de austeritate bugetară, iar Statele Unite se axează mai degrabă pe Asia și Pacific în strategia lor de apărare. Ce părere aveți dumneavoastră? Care sunt posibilitățile Uniunii Europene de a își uh, eficientiza strategia de apărare în vecinătatea sa. Poate că, într-adevăr, criza din Libia ne-a învățat ceva. Și, dat uh, fiind uh, această realitate, mai am o întrebare. Ce părere aveți uh, despre relațiile transatlantice? Sunt cumva înscrise în ADN-ul Uniunii Europene. Cum vor funcționa acestea dacă noi uh, aici, la noi acasă, nu reușim să dăm curs răspunderii noastre în domeniul apărării? Deci cum vedeți uh, alianța transatlantică? Cum arată participarea Turciei? Domnul Daf chiar s-a referit tangențial la acest aspect. Spunea că mm, e vorba de o atitudine pozitivă versus una negativă față de Est și pentru a folosi terminologie din domeniul maritim, optimismul, op, pesimistul, optimistul se plânge de vânt, uh, uh, pesim, optimistul se plânge de vânt, pesimistul spune că nu poate scăpa de el, realistul însă uh, e cel care se apără într-o manieră cât mai eficientă. Și atunci vă întreb, noi unde ne poziționăm? Doamna Șache are cuvântul. Mulțumesc, mă alătur unei liste lungi de uh, colegi care au felicitat-o pe fosta noastră colegă, actuala doamnă ministru. Uh, și pentru că deja s-au menționat multe elemente importante, eu cred că dumneavoastră aveți o viziune bine orientată către viitor, mai ales dat fiind că suntem în continue schimbări în acest domeniu și sunt atrocități care se petrec sub nasul nostru și nu putem să facem nimic. Menționez criza din Siria. Ce puteți spune despre asta în combinație cu diplomația și ajutorul umanitar? Ce opțiuni există pentru Europa? există opțiuni militare sau uh, cum putem să uh, dăm dovadă de leadership, dat fiind că au loc aceste nenorociri. E dificil să sporim cooperarea acolo unde tradițiile și interesele sunt mari, mai ales că avem uh, cibertehnologia și acolo totul este foarte nou și de aceea ar fi important să stipulăm niște reguli de la bun început, pentru că întotdeauna elementele noi din domeniul apărării sunt uh, unele uh, extrem de interesante și vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre acestea. Mulțumim și acum, doamnă ministru, vă dau cuvântul. On a été unii, um, dispoziția uh, sălii astăzi este mai ciudată pentru că îi așteptam pe colegii din parlamentele naționale, dar oricum cei mai buni sunt prezenți uh, și uh, întrebările arată interesul suscitat de vizita dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, voi continua în olandeză pentru că mi-e mai ușor să răspund la toate aceste numeroase întrebări în limba mea maternă. În ceea ce privește noul cartier general, domnul Daf are dreptate. Dacă discutăm despre asta, riscăm să nu vorbim despre ceea ce ar trebui vorbit. Există deja un centru operațional, dar el nu este un adevărat centru de comandament Uh, sediu central um, care este necesar pentru a dirija operațiunile. Um, oricum, operațiunile sunt dirijate pe misiune, avem mai multe instrumente la dispoziție pentru a face asta. Avem um, corpul de armată franco-german, care are un cartier general și într-o zi poate va exista un adevărat cartier general european, dar știți că în afacerile europene totul durează. Procesul este lung, dar uh, într-un prim moment cred că trebuie să punem accentul pe integrarea unităților noastre. Ați uh, făcut referire la piața unică. Acest lucru mă preocupă puțin. Există multe state membre cu interese divergente uh, Um, nu trebuie să negăm acest lucru. Pentru țările de jos este important să se țină cont de rolul IMM-urilor și um, rolul subcontractanților, care sunt de multe ori un pic uitați în um, această dezbatere și IMM-urile totuși joacă un rol crucial pe piața unică în acest uh, domeniu. Am spus de altfel comisarului de resort acest lucru și consider că toate statele membre trebuie nu doar să acționeze în interesul lor propriu, dar și în interesul comun al tuturor, uh, pentru că mm, pe termen lung numai așa putem vedea lucrurile. Ați întrebat și ce rol ar putea juca Agenția Europeană a Apărării. Ea poate juca un rol foarte important uh, pentru că dispune de bazele necesare pentru a juca rolul pe deplin și doamna că a spus acest lucru și are dreptate, e nevoie de voință politică din partea statelor membre. Agenția cere un buget mai mare ceea ce ne deranjează, pentru că știm cu toții că trebuie să facem economii, uh, trecem prin momente grelele de austeritate bugetară și trebuie să ne asigurăm că fondurile cerute, dacă sunt acordate, um, va aduce o reală valoare adăugată la funcționarea politicii de apărare a statelor membre. Cu siguranță vom discuta despre aceste lucruri uh, la Consiliul European de la jumătatea lunii noiembrie. Domnul Lizek, ați spus că țările de jos au redus bugetul pentru apărare. Mă întrebați dacă putem face mai multe, reducând în același timp bugetul. La sfârșitul războiului rece, și chiar și mai recent, a trebuit să intervenim, să luăm anumite decizii. Și, bineînțeles, avem nevoie de forțele noastre armate. Din păcate, multă lume uh, um, nu înțelege de ce avem nevoie de forțele noastre armate. Pentru că trăim într-un uh, mediu um, sigur și eu am trăit uh, într-un mediu sigur, uh, într-o atmosferă de pace, dar uh, aceasta este o realitate în Europa, nu este însă um, un lucru uh, la fel de valabil în afara Uniunii Europene. În țările de jos avem uh, forțe de calitate care pot uh, Um, interveni la nivel internațional și să-și asume anumite responsabilități. Răspunsul este da, dar și eu trebuie să țin cont uh, de situația bugetară dificilă actuală, dar pot să vă asigur că forțele armate olandeze uh, sunt în măsură să-și joace rolul um, la nivel internațional. Ați vorbit și despre um, forțe armate europene, nu sunt uh, Uh, partizană a acestei idei. Am uh, pus accentul pe grupurile tactice, battle groups, dar și uh, am spus în discursul meu, haideți să le folosim sau să le suprimăm și eu cred că trebuie să le folosim aceste grupuri tactice, pe, nu le-am uh, n-am hotărât să le creăm doar așa de, de frumusețe. Nu, dar, în schimb, nu cred că trebuie să creăm o adevărată armată europeană sau o armată a NATO, pentru că, până la urmă, tot statele membre vor fi cele care vor lua decizia de a-și trimite trupele în străinătate. Bineînțeles, va fi nevoie ca deciziile să fie luate la nivel supranațional pentru a coordona acțiunile acestor uh, trupe pe viitor. Domnul Van Dalen a pus o întrebare în legătură cu grupurile tactice, battle groups. Eu am dat uh, exemplul uh, operațiunilor de protecție Trebuie să ne asigurăm că statele membre vor avea suficient timp la dispoziție pentru a-și lua um, deciziile și pentru a interveni. Um, bineînțeles, trebuie să fie capabile să funcționeze în contexte de risc, Chiar dacă uneori credem că totul s-a stabilizat, trebuie să ne menținem vigilența și trebuie să evităm orice fel de escaladare a situației și cred că grupurile tactice pot juca un rol important în acest sens. În ceea ce privește un uh, adevărat cartier general, uh, am răspuns la această întrebare a domnului Van Wallen. Nu dorim să intrăm într-o discuție teoretică. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe operațiunile de pe teren pentru că numai așa putem face progrese. Domnul Casteldorfer m-a întrebat despre uh, dividendurile de pace. Trebuie să ne asigurăm că nu mergem prea departe. Uneori trebuie să știm să ne și oprim. Oricum, um, după cum am spus, forțele armate olandeze sunt încă de foarte bună calitate și pot uh, să-și aducă o contribuție importantă la operațiuni. În ceea ce privește cooperarea, eu am uh, semnat recent un document de cooperare cu uh, omologul german pentru cooperare între țările de jos și Germania. Dorim să ne integrăm contribuțiile statelor noastre în forțele relevante cred că trebuie să aceste, trebuie să exploatăm aceste posibilități de cooperare dacă ă, nu dorim să ne coste prea mult aceste operațiuni. Doar împreună ă, putem ă, fi cu adevărat eficienți. Încă nu am terminat de explorat toate posibilitățile de cooperare, cu siguranță. Am uh, vorbit deja despre uh, posibilitatea unui uh, sediu unui cartier general. Um, în ceea ce privește pe doamna Ashton, um, nu am făcut uh, un raport de uh, evaluare a ceea ce a făcut uh, doamna Ashton, nu acesta este scopul, dar uh, cred că uh, cel mai important este ca cele 28 de state membre să fie voluntare. Uh, avem pe doamna Ashton, le avem pe domnul Van Rompuy, putem să le amintim propriile responsabilități și uh, leadership-ul pe care trebuie să și-l asume. Dar nu trebuie să uităm că doamna Ashton și domnul Van Rompuy pot uh, să se confrunte uh, cu uh, multă împotrivire din partea Consiliului. Um, uh, domnul Van Rompuy și doamna Ashton pot să joace rolul, dar uh, cred că trebuie să uh, spună și statelor membre că trebuie să-și asume responsabilitățile în domeniul apărării. Apoi, în ceea ce privește uh, așa numitele capability plans, uh, planurile de capacități comune ale statelor membre, ne întrebați cum trebuie ele organizate, structurate. dacă se cumpără tancuri, de exemplu, fiecare cumpără tancuri, n-am putea mai bine să ne coordonăm acțiunile? Uh, același lucru poate fi valabil pentru um, avioanele de luptă. Poate astfel uh, putem umple mai ușor lacunele care există încă uh, la nivel de echipament militar. Și în raportul doamnei Ashton se spune acest lucru. Um, domnul Salafranca a pus o întrebare în legătură cu finanțarea operațiunilor militare cu toții ne concentrăm cu, ne, ne, uh, ne lovim de aceste reduceri uh, ale bugetelor, care au, bineînțeles, consecințe asupra forțelor noastre armate, dar să nu trebuie să considerăm niciodată că securitatea noastră este un lucru uh, pe care putem conta, indiferent ce mijloace uh, investim sau nu. Și eu, eu cred că cu toții trebuie să sensibilizăm, să convingem opinia publică, alegătorii care, bineînțeles, uh, au respect față de forțele armate, dar nu înțeleg întotdeauna de ce costă atât de mult finanțarea operațiunilor militare. De aceea, eu cred că cu toții uh, trebuie să comunicăm în legătură cu acest proces pentru că oamenii să înțeleagă. Uh, Statele Unite au fost întotdeauna un partener important pentru Uniunea Europeană. Dar, totuși, la nivel european, cred că trebuie să avem uh, o dezbatere în legătură cu modul în care sunt împărțite sarcinile. Uh, de multe ori, în Europa, punctele de vedere sunt împărțite în legătură uh, cu această dezbatere. Cred că trebuie să reajungem la o poziție de echilibru. Trebuie să ne întrebăm împreună cum putem fi un actor serios la nivel de securitate uh, este o dezbatere care trebuie să aibă loc și în cadrul NATO. Statele Unite doresc ca cooperarea în Europa uh, să fie mai strânsă și cred că acest lucru nu poate fi decât unul bun pentru, um, și pentru cooperarea transatlantică, care este și va rămâne indispensabilă pe viitor. Cred că am spus suficiente lucruri în legătură cu doamna Ashton și în legătură cu domnul Van Rompuy, așa că acum voi trece la un alt subiect. E vorba de voința politică. Da, trebuie să existe voință politică, trebuie să existe o reală participare la acest proces din partea Parlamentului European, dar și din partea Parlamentelor Naționale. Apoi, așa numitul comprehensive approach, această abordare globală, um, în uh, desfășurarea misiunilor. Uh, um, a fost o abordare folosită și în Mali. Avem procesul uh, politic de la Geneva 2 pentru dezvoltarea acestei cooperări pentru dezmembrarea uh, arsenalului chimic în Siria uh, și trebuie să ne coordonăm și ajutorul umanitar. Dar eu cred că o intervenție militară acum nu are niciun sens, dar vom continua să fim vigilenți. Siria rămâne o prioritate pentru noi. În ceea ce privește Mali, um, știți că țările de jos au hotărât să trimite un contingent uh, în această țară pentru a participa la acțiunea ONU din Mali și doresc să lansez un apel la adresa tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să participe și ele la această acțiune în Mali. Cu toții ne plângem de problemele de la frontierele externe ale Uniunii Europene probleme legate de traficul de ființe umane, traficul de droguri, contrabandă și așa mai departe. Eu cred că trebuie să rezolvăm problema la sursă, înainte să ajungă la frontierele externe ale Uniunii Europene. Iată, domnule președinte, ce am avut de spus pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc! A, nu, am uh, uitat ceva. Ați vorbit despre Consiliul Informal. Sunt de acord cu dumneavoastră. Doriți ca acest consiliu, ca acest consiliu uh, informal să devină un consiliu formal, oficial. Sunt de acord cu dumneavoastră, este o chestiune instituțională, dar eu voi pleda pentru această idee în Consiliul Oficial al ministrului Apărării. Vă mulțumim, uh, doamnă ministru. Am respectat timpul alocat și dumneavoastră veți putea să vă respectați restul angajamentelor din această zi. Sper că după Consiliul din decembrie vom putea să mai avem o ocazia să discutăm despre aceste subiecte. Toată lumea este de acord că va fi momentul demarării unui întreg proces. Întotdeauna aveți și binevenită uh, la comisia noastră, oricum vă simțiți ca la dumneavoastră acasă deci poate că veți mai avea ocazia să veniți aici, să la AFET și mulțumesc celor de jos pentru contribuția lor la diferitele misiuni ale uh, ONU, ale NATO și ale Uniunii Europene. Suspendăm uh, ședința pentru câteva minute. Vă mulțumesc tuturor și uh, mult succes! liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste aus den Nationalparlamenten. Dragi colegi, stimați invitați din parlamentele naționale, ca uh, reprezentant al Comisiei AFET, am onoarea de a vă saluta astăzi și de a vă ura bun venit în Parlamentul European. Din păcate, președintele nostru, Elmar Brock, este bolnav și m-a rugat uh, să vă transmit asta, cerându-și scuze. Viitorul politicii europene de apărare este un subiect foarte important pentru Uniunea Europeană și statele membre și consider că E important să avem o discuție împreună cu dumneavoastră, reprezentanții parlamentelor naționale, pentru că în acest domeniu jucați un rol foarte important. Sunt convins de faptul că prezența dumneavoastră aici și contribuția dumneavoastră este una primordială pentru crearea coerenței în acest domeniu, în domeniul securității și apărării. Permiteți-mi să încep cu următorul element, să vă spun de ce politica europeană de apărare este atât de importantă pentru a uh, da un răspuns tuturor așteptărilor și uh, temerilor uh, cetățenilor europeni. Indiferent de unde suntem din Europa, chiar dacă din statele cele mai înstărite, europenii până la urmă au o grijă comună. E vorba de evoluția lumii în care trăim și de care sunt provocările la adresa viitorului nostru, al bunăstă, la, la adresa bunăstării și la adresa securității. Deci, dincolo de frontierele Europei pot să apară probleme, probleme care au efecte directe asupra vieții cetățenilor noștri. De exemplu, în Est, Rusia își arată mușchii din ce în ce mai uh, tare și subminează democrațiile, astfel încât partenerii noștri estici suferă din cauza presiunii manifestate. Primăvara arabă la sudul Europei a dus la tensiuni între elementele progresiste liberale și uh, curent, curentul radical, de radicalizare islamist. Vecinii noștri se uită la noi așteptându-se ca noi, în calitate de politicieni, să punem pe ordinea de zi aceste probleme pentru um, a asigura un viitor bun. La fel fac și cetățenii noștri. De aceea, politica externă are o nouă dinamică bazată pe inova inovările aduse de tratatul de la Lisabona, inovări care ne permit să facem un progres social și economic și să-l consolidăm uh, ținând cont de interesele noastre și de valorile noastre și propagându-le în lume. Pentru a consolida politica noastră și pentru a îmbunătăți capacitățile noastre de apărare avem nevoie de o mai bună coordonare, coerență și solidaritate europeană. În special, însă, e nevoie de măsuri credibile de securitate și apărare la nivel european, deci de capacități pentru a evita conflictele, pentru a reacționa la crize și pentru a uh, supraveghea procesele de democratizare. Și tocmai de aceea discuția despre o politică de apărare europeană uh, este atât de importantă la Consiliul din decembrie. Dar elementul cel mai important este faptul că de la sfârșitul războiului rece, deci de acum 25 de ani, vedem cum treptat, dar permanent, bugetul de apărare se reduce. În mod paradoxal însă, numărul operațiunilor în care sunt implicate trupe europene a luat amploare. Deci, investițiile în apărare și în dotare se află într-o scădere constantă, dar cererea de contingente europene este una care a crescut tot timpul. Și aceste tendințe ne îngrijorează deja de mult timp, pentru că, date fiind riscurile impuse de acest domeniu, soldații care se implică în numele uh, tuturor europenilor, merită până la urmă întregul nostru sprijin. Mai mult decât atât, de când cu criza globală economică, vedem că bugetul uh, pentru apărare a scăzut încă o dată și acest lucru ne alarmează, mai ales prin prisma faptului că aceste reduceri au fost făcute într-o manieră total lipsită de coordonare în statele membre. Există într-adevăr la nivel bilateral câteva proiecte sau la nivel uh, uh, multilateral redus, dar problema este că nu există coordonare. Și trebuie să acoperim lacunele bugetare. Această situație este una periculoasă și nenecesară. Periculoasă de ce? Pentru că contextul global impune să uh, Uh, investim și să menținem anumite capacități în domeniul uh, apărării și este un element nenecesar pentru că, până la urmă, tratatul de la Lisabona ne conferă toate instrumentele unei mai bune cooperări, planificări de uh, capacități în domeniul apărării. Dat fiind că avem cadrul oferit de tratatul de la Lisabona, noi vrem să profităm de acesta pentru a asigura o cooperare exhaustivă, în așa fel încât să nu pierdem capacități critice E vorba aici de acei strategic enablers, de um, comunicațiile strategice, de alimentarea avioanelor în aer, de comunicare prin satelit și multe alte domenii ce țin de apărare. Toate aceste elemente vor fi puse pe ordinea de zi la Consiliul din decembrie. Permiteți-mi însă să menționez câteva elemente specifice care trebuie să fie integrate în această dezbatere. La nivel politic, trebuie să existe o foaie de parcurs cu un calendar ferm pentru coordonarea aprofundată în domeniul apărării. Iar la nivelul implementării unor structuri permanente de cooperare și la utilizarea coaliției uh, uh celor care își doresc să uh, coopereze, ar trebui să facem tot posibilul pentru a dezvolta aceste structuri. Și trebuie ca la nivelul comisiei să sprijinim demersurile pentru o îmbunătățire a situației. Toate aceste idei sunt de folos atât la nivel european cât și la nivelul NATO. Uniunea Europeană sprijină cooperarea transatlantică pentru îmbunătățirea acestor relații transatlantice, dar și pentru consolidarea propriilor capacități, dat fiind că în plan global există tot mai multe provocări noi. Permiteți-mi să vă spun că sunt dezamăgit de faptul că unii miniștri și unii premieri ne spun că în decembrie n-ar trebui să fim foarte ambițioși, pentru că opinia publică europeană nu este pentru uh, grupurile uh, pentru, pentru utilizarea de grupuri strategice de uh, combatere. Totuși, Consider că la nivel politic ar trebui să ne preocupe aceste uh, chestiuni, pentru că până la urmă cetățenii își manifestă îngrijorările și sunt dezamăgit uh, pentru că eu nu cred că cetățenii europeni uh, sunt suficient de interesați de politica externă și provocările globale. Discutând cu europenii, ne dăm seama că ei, uh, în ceea ce privește conflictele regionale și globalizarea, cunosc aceste probleme și știu că combustibilul se scumpește în momentul în care există conflicte în Orientul Mijlociu. Știu că prețul la calculatoare sau uh, uh, telefoane mobile crește dacă China uh, achiziționează mult în acest domeniu și știu că viața copiilor este periclitată uh, de eșecurile diplomatice. Ia, haideți să ne uităm la Afganistan sau la Mali, acolo unde avem soldați. Dar în, și în același timp opinia publică știe că în momentul în care ne confruntăm cu fluxuri de uh, migranți, Uniunea Europeană a trebuit să facă, de fapt, mult mai multe pentru a soluționa conflictul la fața locului. Deci, până la urmă, cetățenii sunt conștienți de aceste realități. Și noi, la nivel politic, știm că e nevoie de cooperare în tot acest sector. Știm că cetățenii noștri uh, trebuie, uh, înțeleg adesea mult mai bine realitatea în care trăim decât credem noi. Și dat fiind că noi putem să ne întâlnim o dată la șase luni, până la urmă reușim să ajungem la un numitor comun, pentru că avem viziuni comune. Împreună cu dumneavoastră putem să ne asigurăm de o mai bună cooperare pentru ca politica de apărare și de securitate să aibă un efect. A sosit momentul ca șefii de stat și de guverne să-și asume răspunderea pentru că până la urmă, în decembrie, trebuie să fie luate niște decizii importante. E nevoie de acțiune pentru a da un răspuns la provocările globale și uh, trebuie să existe o putere de reacție la lumea în care trăim, care este acum într-o continuă schimbare. Uh, Mulțumesc pentru atenție și, doamnelor și domnilor, nu pot decât să sper că dezbaterea cu reprezentanții celor 28 de parlamente naționale va fi una fructuoasă. Acestea fiind spuse, dau cuvântul președintelui sede, domnului Danjean. Merci, Andrei, mesdames, messieurs. Mulțumesc, Andrei, doamnelor și domnilor, dragi colegi, în numele Subcomisiei Securitate și Apărare din Parlamentul European, vă urez bun venit în hemiciclul nostru. Domnul Kovacev a spus tot ce era de spus, dar aș vrea să-mi aduc și eu contribuția la acest discurs introductiv și să spun că principala întrebare care trebuie să-i răspundem este cea pe care și-o pun și concetățenii noștri, și anume, ei nu sunt complet dezinteresați de securitate și apărare. Din potrivă, având în vedere numărul mare de crize care au izbucnit în apropierea frontierelor noastre, cred că și dumneavoastră în uh, discuțiile cu cetățenii noștri, cu alegătorii dumneavoastră, ați auzit această întrebare. Ce face Europa? Unde se află Europa în momentul în care izbucnesc conflicte precum cele din Siria sau din Mali? Europa are un rol de jucat în domeniul apărării și securității. Știm foarte bine că statele membre sunt primele care au competența în aceste domenii. Instituțiile la nivel european sunt încă tinere, sunt încă în curs de dezvoltare, însă, în continuare, statele membre sunt primele competente în acest sector. De aceea, Parlamentele naționale au un rol crucial de jucat și de aceea noi considerăm că trebuie să cooperăm îndeaproape pentru ca Uh, această cauză să fie bine apărată, pentru că este o cauză legitimă. Cetățenii noștri sunt uh, în asentimentul nostru în această privință. În calitatea dumneavoastră de reprezentanții Parlamentelor Naționale, aș vrea să vă rog frumos să insistați astfel încât să se uh, folosească, să se pună în comun acele resurse și capacități care există deja. Consiliul din decembrie va fi o oportunitate istorică, dar probabil că pe termen scurt nu va avea rezultate excepționale. Va fi însă un bun uh, moment pentru a reaminti faptul că Europa există în acest sector. Deja există anumite structuri, anumite inițiative, au fost organizate misiuni și operațiuni, unele sunt deja în curs de desfășurare sub pavilion european. Cum vă spuneam, săptămâna trecută am fost în Afganistan împreună cu câțiva colegi. Acolo există o misiune de poliție cu un efectiv de 400 de oameni și cred că ar trebui să se acorde mai multă importanță acestor misiuni europene, care uneori sunt complet uh, ignorate uh, și de cetățeni și de deputații naționali. De ce să nu efectuați vizite la fața locului? De ce să nu invitați pe șefii acestor operațiuni în parlamentele dumneavoastră, la audieri? Pentru că așa aflăm ce funcționează, ce nu funcționează, sau nu funcționează foarte bine. Și astfel putem să facem anumite constatări, putem să vedem cum putem găsi lacunele ce trebuie reparate, cum putem să punem în uh, într-o fază avansată de funcționare această mașinărie europeană care, așa cum vă spuneam, încă se află la stadiul incipient. Se pun deseori aceste întrebări. Ce face Europa? Unde se află Europa? Dar, încă o dată, Șefii noștri de stat și de guverne sunt cei care uh, trebuie să răspundă la aceste întrebări pentru că statele membre sunt primele care poartă această răspundere pe umeri. Bineînțeles, acest lucru nu ne exonerează pe noi de asumarea responsabilităților care ne revin sau de faptul de a fi ambițioși. Noi ne dorim ca ordinea de zi a acestui Consiliu să fie cât mai încărcată cu putință, dincolo de cele trei uh, domenii care au fost deja anunțate, vizibilitatea, capacitatea, politica industrială. Ar trebui ca la acest Consiliu să se discute despre lucruri concrete și de aceea, atât la Parlamentele Naționale cât și în Parlamentul European, ar trebui să se exercite niște presiuni reale asupra șefilor de stat și de guverne pentru ca ei să fie bine pregătiți înainte de um, această dată fatidică din decembrie și pentru că ei să știe foarte uh, bine care sunt așteptările noastre uh, față de ei. Mai întâi aș vrea să-i dau cuvântul domnului Popovski, care uh, se ocupă de securitatea și apărarea comună uh, la uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, același lucru și în germană. Această întâlnire este o ocazie binevenită pentru noi, deoarece în cadrul procesului de pregătire pentru decembrie trebuie să fim conștienți de faptul că nu doar la nivel interguvernamental se poartă discuții, ci și la nivel de parlamente naționale și în colaborare cu Parlamentul European. În primul rând pentru că Suveranitatea este o noțiune cheie în aceste domeniu. Deseori, suveranitatea este pentru noi o um, constrângere atunci când vrem să discutăm despre um, securitate și apărare la nivel european. 2013 a fost deja, într-un anume fel, anul securității și apărării comune, pentru că s-au făcut uh, uh foarte multe în aceste domenii. Și de aceea, la Consiliul din decembrie, s-a anunțat că se vor uh, trata aceste două chestiuni cheie. S-au creat niște așteptări și s-au inițiat uh, dezbateri. De asemenea, s-a simțit o schimbare în atmosfera generală. Probabil că știți foarte bine uh, că domnul Galea și doamna Copa au redactat rapoarte în acest uh, sens și de asemenea va fi votat în curând și raportul domnului Brock. De asemenea, din punctul uh, Comisiei și al Serviciului European de Acțiune Externă uh, a existat raportul redactat de doamna Ashton, a cărei versiune finală a fost uh, dată publicității în luna octombrie. Și nu uh, uit nici comunicarea Comisiei în ce privește industria apărării, care a fost publicată în iulie. Deci s-au depus deja multe eforturi și de asemenea am primit multe contribuții prețioase din partea unor uh, grupuri de reflexie, din partea unor uh, um, um, universități și chiar și din partea industriei de profil. Aș vrea să insist asupra câtorva aspecte care au fost evidențiate în raportul final al doamnei înalt reprezentant Ashton. Mai întâi, aș vrea să vă vorbesc despre procesul de follow-up. Ce ar trebui să se întâmple după luna decembrie? Nu am să fac aici o sinteză a raportului pentru că este disponibil și este destul de bine uh, alimenta da cu uh, detalii, dar se vorbește foarte mult despre relația dintre Uniunea Europeană și uh, NATO și de faptul că aceste relații au uh, urmat un uh, trend care ar trebui încurajat. Trebuie să ne gândim mai întâi la contextul an, anului 2013. Multe provocări uh, pe plan geostrategic, uh, um, scăderea bugetului din cauza perioadei de criză economică, în același timp, uh, um, s-a constatat o nevoie de uh, dezbatere la nivel strategic pentru a ști care ar trebui să fie ambițiile europene. Raportul a, um, conține trei mari uh, secțiuni, eficacitatea, securitate și apărare, bază industrială. Există însă o logică Europa arată, uh, raportul arată ce ar trebui să facă Europa pentru a-și apăra interesele și ne ar trebui să putem să luăm uh, măsuri în cadrul PESA dacă vrem să fim un furnizor de securitate, însă dacă vrem să fim credibili, trebuie să existe angajamente din partea statelor membre și o politică și o bază industrială uh, eficientă, stabilă și um, um, inovatoare. Însă, rolul pe care îl joacă statele membre pe plan uh, național și apoi pe plan european rămâne un punct nevralgic și de asemenea controversat. Știm că politica de apărare nu este niciun lux și nici uh, ceva nociv. Noi trebuie să ținem cont de politica de apărare și trebuie să existe investiții în acest sens, trebuie să existe uh, resurse financiare suficiente și constante. Mai consider că atunci când liderii europeni se vor întâlni în decembrie, ar trebui să se gândească dacă au voința politică necesară de a uh, dezvolta noi capacități și pentru a um, afecta politicii de apărare uh, bugete um, adecvate. Deci va fi un consiliu al oportunităților. În plus, trebuie să fim siguri că folosim uh, la maximum potențialul deja existent al industriei de apărare și um, din Europa. Deseori acest uh, potențial este subestimat, dar totuși e vorba despre 100 de miliarde de euro și uh, mai multe sute de mii de locuri de muncă, direct sau um, indirect, țin de industria apărării la nivel european. Raportul doamnei înalt reprezentant evocă și o altă temă care a fost dezbătută în mai multe rânduri în ultimii ani, și anume dacă avem nevoie de o nouă securitate de apărare și uh, securitate, dacă avem nevoie de o nouă strategie de apărare și securitate europeană. Și aici uh, vin la acest proces de follow-up de după Consiliul din decembrie, Oare nu ar trebui statele membre să definească mai bine și mai clar rolul pe care ar trebui să joace uh, Europa în viitor? Și știți că Comisia este în favoarea um, conceperii unei noi strategii, chiar și-a propus să publice o carte albă în această privință. Bineînțeles că nu vrem să um, anticipăm uh, rezultatele Consiliului din decembrie, dar ne dorim să oferim statelor membre uh, niște linii de orientare. Deci ce se va întâmpla? V-am spus că existau mai multe reuniuni pregătitoare, mai multe discuții la Consiliu, la Comisie. Ministrii de apărare și ministrii de externe vor avea mai multe întâlniri uh, pe 18 și 19 noiembrie în cadrul unei întâlniri informale și uh, de asemenea pe 13 uh, noiembrie se, va, se vor întâlni miniștrii de apărare și va mai avea loc și o întâlnire pe 19 noiembrie. Care este rezultatul obișnuit al unui Consiliu European? se vor adopta concluzii uh, care vor menționa cele trei uh, domenii de interes deja um, evocate. Dar va fi o, o ocazie pentru șefii de stat și de guverne să discute, uh, nu numai să adopte concluzii, să discute despre aceste uh, chestiuni care se află în joc. Și sperăm că această uh, discuție va fi cât se poate de fructuoasă și va fi bine oglindită de concluziile Consiliului. Există întotdeauna riscuri. Știm foarte bine că rata de succes a consiliilor uh, în ce privește respectarea ordinii de zi anunțate nu este mai mare de 50%. Dacă cumva izbucnește vreo criză, dacă există o altă miză ce apare în mod inopenat, atunci ordinea de zi preanunțată este cumva dată uitării, dar noi sperăm că uh, la Consiliul din decembrie se va discuta uh, atât cât trebuie despre securitate și apărare. Este foarte important să ne asigurăm de faptul că această dezbatere nu va rămâne așa una izolată. Domnul Danjean a spus pe bună dreptate că nu putem uh, să ne așteptăm la niște rezultate uh, nemaipomenite. Dar dacă totuși securitatea și apărarea vor rămâne pe um, ordinea de zi a acestei întâlniri a liderilor noștri, va fi deja foarte bine. Trebuie să redemarăm un proces. Trebuie ca doamna înalt reprezentant să primească noi sarcini din partea Consiliului. De asemenea, noi, uh, Serviciul European de Acțiune Externă, trebuie să uh, facem niște rapoarte pe o serie întreagă de chestiuni mai ales în ce privește uh, piața de armament și dezvoltarea industriei de apărare. Nu știu exact când uh, va primi Consiliul aceste noi sarcini, rămâne de hotărât, dar așa liderii vor putea să evalueze progresele care au fost efectuate între timp. Raportul final al doamnei alt reprezentant include idei despre o foaie de parcurs a Uh, uh, strategiei de apărare, pentru a stabili ținte și uh, um, termene. Dacă considerăm că vor exista aceste noi sarcini trasate și că va exista o nouă faie de parcurs, noi ne sperăm că această faie de parcurs va fi adoptată de Consiliul European, și că securitatea și apărarea vor deveni un subiect recurent uh, la discuțiile șefilor de stat și de guverne, atunci va fi o veste foarte bună. În încheiere, aș vrea să spun că pe această ultimă sută de metri înainte de Consul din decembrie putem să spunem că există cât de cât o înțelegere între statele membre. Propunerile aflate pe masă discuțiilor s-ar putea să nu fie la fel de ambițioase ca cele din uh, rapoartele Parlamentului European, de exemplu, dar uh, acesta este și rolul Parlamentului, să fie de timpul mai ambițios. Cum spuneam, la acest Consiliu nu va avea loc o revoluție, dar nu va fi niciun pas înapoi. Se realizează progrese și credem că uh, evoluții pozitive sunt tangibile pe uh, termen mediu. Când ne uităm ce s-a întâmplat de la începutul acestui an până acum, uh, avem toate motivele să fim uh, optimiști. Um, s-a um, pus în mișcare această evoluție pozitivă. Dacă statele membre nu își asumă răspunderea, oricum nu vom ajunge prea departe. Acesta este, ca să spun așa, elementul cheie. În încheiere, vreau să adresez din nou mulțumiri Parlamentul European pentru sprijin și parlamentelor naționale, care au un rol foarte important de jucat. Mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule Popovski. Voi da cuvântul acum doamnei Claude Fonțanu, directoarea Agenției Europene pentru Apărare, pentru că cele două contribuții sunt legate de conținutul concret al Consiliului din decembrie și îmi închipui că cei dintre dumneavoastră care au cerut cuvântul doresc să reacționeze sau să facă propuneri uh, legate de conținutul acestui Consiliu, așa că aș dori să avem o viziune completă cu prezentarea agenției acum și apoi vom trece la dezbatere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Arno. Îmi cer scuze pentru că am sosit mai târziu, pentru că am trebuit să primesc o delegație dintr-un stat membru la agenție mai devreme. Îmi cer scuze și dacă s-au spus deja anumite lucruri pe care eu le voi repeta. Uh, știu că nu e plăcut, dar uneori acest lucru arată convergențele care pot exista între noi. Și în acest domeniu, convergențele sunt din ce în ce mai frapante. Uh, cu cât ne apropiem de Consiliul European, din partea căruia toată lumea așteaptă un mesaj, un mesaj uh, important în contextul strategic în care ne aflăm, în vedere că chestiunile de apărare sunt, au o importanță vitală, sunt prioritare și este un efort uh, într-un context bugetar foarte dificil și nu putem decât să maximizăm um, eficiența cheltuielilor în domeniul apărării și maximizarea acestor eforturi în domeniul apărării uh, nu poate să fie realizată decât prin cooperare, folosind instrumentele care există în cadrul Uniunii Europene uh, și prin sinergii cu alte politici ale Uniunii Europene. Și deci, printr-un angajament permanent, așa cum ați spus-o cu siguranță înaintea mea, un angajament permanent al șefilor de state și de guverne de a reveni asupra priorităților pe care le-au, fiscat, le-au fixat și asupra orientărilor pe care le-au transmis diferitelor instituții și structuri ale Uniunii Europene. Responsabilitatea șefilor de state și de guverne este securitatea cetățenilor și folosirea forțelor armate. Și uh, noi, agenția uh, pe care o conduc, uh, suntem, bineînțeles, un element central în această concepție. Uh, statele membre uh, au o convergență în, la nivel european și în cadrul NATO. Dar această discuție la nivel de Uniune Europeană permite concilierea angajamentelor lor bugetare și economice și prioritățile lor economice și modul în care Uh, doresc să dea prioritate sau nu chestiunilor legate de apărare și doar statele membre sunt, pot să ia decizii legate de apărare, pot consolida anumite lucruri, uh, pot influența opinia, pot consolida ideea că acțiunea militară rămâne în multe cazuri singura posibilitate. Putem face prevenție, putem folosi toate sinergiile pentru a ameliora statul de drept, formarea, pentru a oferi sprijin pentru instituții. Aceste lucruri sunt foarte importante, dar în anumite cazuri doar folosirea forței sau cel puțin amenințarea folosirii forței funcționează. Deci acesta este un element foarte important al stabilității și anume de a exista sau folosirea forței sau posibilitatea folosirii ei ca instrument de politică. Deci nimic, nimic altceva nu poate înlocui uh, aceste, posibilitatea acestor intervenții. Și în cadrul acestei capacități, uh, Cred că trebuie să fim exigenți și în legătură cu capacitățile noastre um, de a iniția acțiuni. Deci, nu putem să ne mulțumim în a spune că nu putem acționa primii pentru că nu avem aceste mijloace. Uh, mulți spun că posibilitatea europenilor de a hotărâ, de a acționa, Uh, este foarte importantă și dacă europenii nu sunt capabili să facă asta, până la urmă nu se va face nimic. Uh, și am observat asta în funcțiile, funcțiile mele precedente la ONU, deci este important ca Statele Unite ale Uniunii Europene să reacționeze împreună în scenarii de criză, să inițieze acțiunea și apoi să permită altor actori, că ar fi ONU sau alte uh, organizații regionale, să, pentru, să joace rolul de stabilizare uh, cu uh, rolul politic și stat, strategic uh, pe care îl implică aceste acțiuni. Pentru asta e nevoie de decizii esențiale care trebuie luate acum, uh, pentru că ne aflăm uh, în momente în care uh, e nevoie de acțiuni concrete pentru ca capacitățile europene să fie la nivelul uh, uh necesar și dorit. Sunt, este un mesaj care vine din partea principalilor noștri parteneri, mai ales uh, din partea partenerului transatlantic. Uh, um, ei se așteaptă din partea noastră să fim Uh, furnizori de securitate, security providers. Deci trebuie să ne jucăm rolul uh, în uh, a oferi această stabilitate și securitate. Ce poate face Uniunea Europeană a apărării? Cathy Ashton în raportul său a reluat aceste activitățile noastre în calitate de înalt reprezentant, dar și în calitate de uh, persoană care coordonează activitatea Agenției Europene de Cooperare, noi putem propune programe concrete pentru a răspunde unor lacune în capacități, uh, lacune cunoscute. Uh, noi putem incita practic cooperarea pentru Uh, punerea în aplicare a acestor programe în domeniul capacităților. Aceste programe au fost uh, deja citate de Macei. E vorba de alimentarea în zbor. Este, aceasta este o lacună, una dintre principalele noastre lacune și Statele Unite, în, uh, chiar în operațiuni recente, au trebuit să furnizeze până la 80% din capacitățile de alimentare în zbor și acest lucru a fost evocat la summitul de la Chicago și acum așteptăm rezultate. Agenția Europeană a Apărării Um, a încercat să găsească soluții și pe scurt, termen scurt și mediu și pe termen lung. Pe termen scurt și mediu am reușit să maximizăm capacitățile Uh, pe care le au unele state membre, de exemplu Italia, deci putem maximiza capacitatea italiană de a alimenta avioanele Boeing uh, printr-un exercițiu de cooperare între această capacitate de alimentare italiană și avioane uh, ale altor state europene, cu participarea Suediei și Franței. Uh, um, acum trebuie validată interoperabilitatea între trei tipuri de avioane de luptă și capacitatea Boeing a italienilor. Uh, cu Um, avem și un potențial de a folosi forța 400M um, ca avion de uh, alimentare, dar și ca avion de transport și sperăm că vom putea dezvolta acest program și pe termen mai lung dorim să avem o flotă europeană de alimentare um, cu roluri multiple, deci și pentru alimentare, dar și pentru transport, evacuarea medicală, um, și alte sarcini pe care le pot avea aceste uh, avioane numite MRTT sau cu roluri multiple și posibilitatea um, gestionării în comun a acestor avioane cu roluri multiple. Căutăm uh, sinergii maxime uh, folosind contractele uh, de care vor beneficia statele membre, de exemplu avem le Voyager pe care le vor cumpăra în curând uh, Regatul Unit uh, și alte programe de achiziție ale statelor membre pe viitor, cum ar fi în Franța sau în Regatul Țărilor de Jos. Deci iată, avem perspective pe termen scurt, mediu și lung cu o adevărată flotă, cu aparate care să funcționeze împreună în interoperabilitate între diferitele state ale Uniunii Europene. Un alt program care mi se pare esențial este așa numitul Remotely Piloted Air Systems, deci e vorba de sistemele uh, aeriene pilotate la distanță, așa numitele drone, cum spun um, americanii. Uh, deci, uh, ideea este să ne concentrăm pe viitoarea generație de echipamente fără pilot. E vorba de un uz pentru misiuni atât civile cât și militare, dar uh, trebuie să îmbunătățim capacitatea lor de inserare în spațiul european. La nivel de Uniune Europeană putem trata atât aspectele legate de reglementare, care sunt de competența Comisiei, sau cel puțin în care Comisia trebuie să aibă inițiativa, ci și aspectele tehnologice, aspectele legate de securitate și bineînțeles, să abordăm în, la Agenția Europeană pentru Cercetare și aspectul militar de pregătire a următoarei generații de sisteme de acest tip. Pentru a avea cât mai, multe lucruri, cât mai multe lucruri în comun, în folosirea capacităților actuale cu care s-au dotat sau se dotează anumite state membre. Deci, trebuie să folosim mm, diferitele mm, uh, posibilitățile Uniunii Europene de a reuni aspectul de reglementare, aspectul tehnologic uh, pentru aparatele actuale sau cele în curs de achiziție. În domeniul spațial uh, propunem uh, anumite inițiative. Dorim să ne concentrăm pe sateliți și pregătirea următoarei generații de sateliți de comunicații guvernamentali securizați. Și un ultim element foarte important uh, și știm că Agenția Europeană de Apărare aduce un element modest la scara a ceea ce trebuie făcut în domeniul cyber uh, securității, securității pe internet. E vorba de formare, antrenament, căutări în comun pe anumite tehnologii și protejarea misiunilor noastre, protejarea cartilelor noastre generale ale Uniunii Europene. Facem acest lucru în strânsă legătură cu NATO și statele membre au un rol special în acest sens. Am întârziat pentru că am avut uh, o discuție cu reprezentanții Estoniei uh, Estonia este o țară lider, are multe idei, uh, multe propuneri în domeniul um, cybersecurității, idei de acțiuni uh, viitoare. Toate aceste lucruri vor face obiectul Comitetului Director al Agenției și ministrii apărării vor lua cu siguranță decizii în legătură cu aceste programe pentru ca șefii de state și de guverne, pe baza acestor decizii pregătite, să poată să dea impulsul politic necesar și, bineînțeles, vor face și o verificare a punerii în aplicare a acestor programe. Dincolo de programele specifice, trebuie să putem incita la cooperare în mod orizontal. După cum știți, miniștrii au uh, Um, semnat anul trecut un cod de conduită privind cooperarea cu elemente foarte importante. Șefii de state și de guverne la nivelul lor pot asigura punerea în aplicare a acestor, um, acestui cod de conduită la nivel național. Când miniștrii apărării spun că programele în cooperare sunt opțiunea preferată pentru crearea unor capacități, dar sunt și programe care trebuie protejate în mod prioritar de reducerile bugetare. Uh, este evident că acest angajament este unul foarte important în momentul în care este asumat de șefii de state și de guverne. Trebuie de asemenea să se lucreze pe incitări foarte concrete la cooperare într-un cadru european, mai ales uh, în uh, legătură cu aspectele fiscale uh, care trebuie favorizate. Un alt aspect important în comunicarea Comisiei este importanța acordată orientărilor date de șefii de stat și de guverne adresate instituțiilor, adică Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă, dar și altor structuri, cum ar fi Agenția Europeană de Apărare, um, pentru a coopera, pentru a maximiza, maximiza sinergiile. Eu voi cita două domenii uh, în care aceste sinergii pot fi maximizate. Pe de o parte, în domeniul cercetării și tehnologiei. Ați subliniat în multe rapoartele dumneavoastră ale Parlamentului European, dar și în rapoartele parlamentelor naționale faptul că riscăm să ne punem în pericol uh, avansul tehnologic pe care îl avem, deci riscăm să ne punem într-o situație negativă în ceea ce privește um, folosirea acestor uh, tehnologii avansate. Deci, Sprijinul acordat dezvoltării acestor tehnologii trebuie acordat prin sinergii la nivel uh, european, prin programul uh, cadru pentru cercetare, dar și din alte surse de finanțare și Comisia și Parlamentul European trebuie să uh, identifice aceste surse și apoi Consiliul, bineînțeles, trebuie să le valideze alături de Parlament. Dar uh, în jurul acestei noțiuni de dualitate trebuie căutate toate sinergiile posibile pentru a nu ne periclita avansul în domeniul cercetării și tehnologiei. Deci, uh, în costurile de apărare, cel mai, cele mai importante costuri sunt, uh, ce, sunt costurile pentru cercetare și dezvoltare. Uh, Un alt domen care mi se pare unul cheie pentru folosirea acestor sinergii este sprijinul acordat industriei. Așa cum spun uh, șefii întreprinderilor, e nevoie de programe, de fonduri și de calendar, dar e nevoie și de instrumente orizontale. Și tot ce putem face împreună, Comisia și Agenția Europeană pentru Apărare, pentru a sprijini IMM-urile și um, întreprinderile medii, mi se pare eforturi absolut esențiale. esențiale. Tot în legătură cu sinergiile, cred că în familia europeană, în general, există multe posibilități de sinergii cu, între Agenția Europeană pentru Apărare, dar și cu Agenția Europeană uh, pentru uh, programele spațiale cu EUCAR, identificând nevoi comune în domeniul militar pentru a avea o convergență cu um, uh, rolul de gestionare al programelor al EUCAR. Am lucrat mult pe modele care permit protejarea suveranității statelor membre și procesul de decizie de la Uh, nivel național, mai ales prin rolul parlamentelor, dar uh, pentru a ne asigura că poate să existe o folosire în comună a capacităților pe modelul comandamentului transportului aeriene la nivel european. Acesta este un uh, exemplu bun a ceea ce se poate face conciliind aceste două exigențe extinzând cooperarea la alte domenii. Pe scurt, pentru că am vorbit deja prea mult, pentru a contribui la pregătirea discuției din Consiliul European privind apărarea și um, în perspectiva de a obține rezultate, noi transmitem un mesaj cheie că apărarea trebuie să fie prioritară și eforturile noastre trebuie să fie cât mai eficace, ilustrate prin programe foarte concrete și prin incitări foarte concrete. Unele nu sunt complet finalizate astăzi și, și așa cum am spus Macei, pot uh, face obiectul unui mandat pentru următorul Consiliu European, pentru a exista încă o dată așteptări sau eh, pentru a exista uh, răspunsuri care să răspundă așteptărilor opiniei uh, publice, așteptărilor uh, actorilor interesați, fie că e vorba de forțele noastre armate, fie că e vorba de, de întreprinderi de material militar. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare foarte completă. Cu siguranță vor uh, fi multe reacții. Mi-au cerut cuvântul mulți colegi. Voi da mai întâi cuvântul reprezentanților parlamentelor naționale. Are cuvântul acum Bogdan Cliș din Senatul polonez, fost ministru apărării. Thank you very much. Uh, at the beginning, uh, Mulțumesc. În primul rând, subliniez că în acest proces al uh, găsirii unui rezultat final la Consiliul din decembrie, Până la urmă, rolul Parlamentului European este foarte important. E a treia oară când avem ocazia să ne întâlnim în uh, cadrul uh, acestei uh, reuniuni și să discutăm despre viitorul PESC-PESA. Citind ultimul raport, am găsit câteva elemente foarte importante, dar unul este foarte important că pe termen lung nu există o viziune uh, asupra căreia să se fi căzut de acord cu privire la PESC-PESA, ne spune doamna Ashton. Am înțeles că aceasta nu este doar singura provocare pentru decembrie, ci de fapt este o provocare și pentru tot ceea ce facem noi după Consiliu. Și permiteți-mi să vă împărtășesc uh, afirmațiile mele în ceea ce privește uh, PESC-PESA. În primul rând, e vorba de integrarea celor două politici, politica externă și politica de apărare. Eu cred că pe viitor trebuie să avem o politică coerentă această politică ar trebui să țină cont de interesul de securitate al Uniunii Europene și să nu se bazeze doar pe interese de securitate, interese ale unor uh, state membre cruciale, ci să țină cont de elementul uh, comun și anume Uniunea Europeană. Uh, în al doilea rând, integrarea instrumentelor înseamnă că ar trebui să avem o abordare mult mai comprehensivă. Asta înseamnă că la nivel politic, diplomatic, uh, militar ar trebui să uh, avem o mai mare viziune politică pentru Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește progresul, uh, da, într-adevăr, în ultimii ani s-a înregistrat un progres și știm că există câteva exemple de integrare, de exemplu în ceea ce privește activitatea Uniunii Europene în cornul Africii, dar rămân încă multe de făcut. A treia observație a mea se referă la dezvoltarea de capacități. Ar trebui să existe o um, integrare continuă a acestui proces. Cooperarea europeană la nivelul capacităților ar trebui să fie consolidată dincolo de structurile existente. Avem deja Agenția de Securitate Europeană, avem uh, planul de dezvoltare a capacităților, avem uh, și baza tehnologică industrială și în același timp armonizarea uh, acestor acțiuni la nivel european și cu acțiunile NATO este foarte importantă. Dar aici deschidem un alt capitol, pentru că armonizarea ar trebui să fie consolidată la mai multe niveluri la nivelul pooling and sharing, la nivelul programelor de apărare și uh, la nivelul programelor de, uh, de apărare inteligentă în alianță. Dar nu în ultimul rând, rolul agenției este foarte important. O a patra afirmație se referă la operațiunile de gestionare a crizei și aici ar trebui să ne axăm mult mai mult pe acest domeniu, în primul rând fiindcă avem deja realizări, realizări care sunt vizibile și în al doilea rând fiindcă avem criza. Mai ales cu exemplu recent uh, din Mali. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru ca PESA să se bucure de toate capacitățile necesare la nivelul asigurării contingentelor necesare și apoi la nivelul oferirii de soluții multilaterale. Deja spuneam uh, despre pooling and sharing. Și, nu în ultimul rând, e nevoie de un rol extins al, uh, pentru uh, grupurile strategice de intervenție să ne axăm pe acestea, va chiar mai mult decât uh, uh, s-a vehiculat în uh, textul în alte reprezentante. În concluzie, noi avem realizări extraordinare până acum, dar vedem, mai sunt foarte multe lucruri de făcut, deoarece Uniunea Europeană încă nu și-a atins întreg potențialul în domeniul securității și apărării și prin urmare, PESA ca instrument ar trebui să ne ofere mai multe uh, posibilități, să uh, ne oferă mai bună coordonare militară, crearea de mai multe capacități. Centrul operațional ar trebui să fie privit doar ca un prim pas înspre un sediu adevărat, un cartier general. Și sper că într-o bună zi, într-adevăr, să asistăm la inaugurarea unei asemenea structuri. PESA nu are nevoie de noi instituții. Dar e nevoie de voință politică și un impuls nou, așa cum a fost în urmă cu 9 ani, când am putut să creăm o strategie de securitate extraordinară europeană și prima misiune importantă europeană, Altea. Tocmai de aceea se așteaptă un mesaj în decembrie, o perspectivă pe termen lung pentru dezvoltarea PESC-PESA. Mulțumesc! Mulțumim, Bogdan. Dau acum cuvântul lui Elio Vito, Camera Deputaților din Italia. Sì, buongiorno. Bună ziua, domnule președinte <clears throat> și stimați colegi. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că promovați și ați avut ideea să organizați această reuniune parlamentară astfel încât să puneți uh, în lumină rolul pe care joacă parlamentele naționale din dorința de a mări transparența deciziilor luate în domeniul politicii externe, de apărare și de securitate comună. Cum am spus și cu ocazia întâlnirii de la Vilnius, Uniunea Europeană astăzi nu este o asociere mai bună dintre state, ci o ordine comună juridică prin punerea în comun a suveranităților naționale și orientată către menținerea păcii, a securității și a drepturilor omului. Parlamentele naționale, împreună cu Parlamentul European, trebuie să își uh, asume nevoia de a lua hotărâri mai curajoase în acest domeniu. Dar nu se poate face politică de securitate în comun fără o uniune politică. Deci, va trebui să facem acest pas și să lucrăm în acest sens. O uniune adevărată pe plan politic va avea avantaje, inclusiv în ce privește politica de apărare și industria apărării, pentru că vor exista sinergii continentale. Succesul Consiliului din decembrie depinde și de capacitatea noastră de a lua hotărâri în ce privește folosirea resurselor financiare și dezvoltarea capacităților noastre, atât pe plan militar cât și pe plan civil. Trebuie să promovăm sinergii industriale fructuoase care folosesc cel mai bine specificitatea fiecărui stat membru și care duc la mărirea gradului de securitate comună. În plus, și credibilitatea noastră va avea câștigat și rolul pe care îl jucăm pe plan internațional. Obiectivul este punerea în comună resurselor necesare pentru a garanta capacitatea de răspuns rapid din partea Uniunii. De asemenea, trebuie ca pe teren să uh, împărtășim cât mai bine resursele, trebuie să întărim rolul Agenției Europene de Apărare și, dacă este nevoie, să promovăm și cooperarea industrială. Numai astfel vom putea să punem capăt uh, uh, tendințelor uh, îngrijorătoare pe care le cunoaște acest sector. Elementul cheie este răspunsul politic. La întâlnirea de la Vilnius s-a spus că în Parlamentele Naționale ar trebui să aibă loc dezbatere în ce privește securitatea și să se mărească gradul de încredere al cetățenilor în politica de securitate și apărare uh, europeană. Întâlnire pentru a lucra pe teren, pentru a discuta despre metodă și credem că trebuie să continuăm pe această cale și trebuie să ajungem la formularea de propuneri concrete. În ce privește metodologia, fiecare parlament ar trebui să elaboreze acte de uh, control uh, pentru a exercita uh, o evaluare a acțiunilor propriilor guverne, mai ales atunci când acestea pun în aplicare decizii luate la nivel european. Și ar trebui să evidențiem uh, elemente comune, un indicator comun care ar trebui să devină parte integrantă a tuturor actelor legislative pe care le vor adopta apoi parlamentele naționale. Ar trebui să avem o strategie comună de comunicare adresată cetățenilor, care să recunoască dimensiunea civilă a politicii externe și de securitate și de apărare europeană și să recunoască și acele structuri de care este nevoie atunci când trebuie soluționate crize. În ce privește Italia, ambele uh, camere s-au angajat deja în acest demers și au comandat, de exemplu, evaluări și anchete pentru a se identifica uh, capacitățile noastre în vederea Consiliului din decembrie. Actualmente, noi punem la punct și procesul de reformă al sectorului militar din țara noastră și Parlamentul European va emite un aviz cu caracter obligatoriu în timpul lunii noiembrie. În plus, ne propunem să confirmăm decizia emisă de guvern în ce privește prelungirea um, perioadei de finanțare a misiunilor operaționale de menținere a păcii. Credem că va fi o contribuție prețioasă pentru că astfel vom atrage atenția opiniei publice asupra dezbaterii europene și asupra acestei teme, cea a apărării europene. Italia are o mare răspundere în ce privește punerea în aplicare a deciziilor care vor fi adoptate cu atât mai mult cu cât semestrul său uh, de președinție prin rotația Consiliului Europene va avea loc atunci când uh, um, va fi fost ales un nou um, Parlament și va lucra cu instituții europene renoite. De aceea noi am dorit să participăm cu mult interes la reuniunea de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Galer, în numele Parlamentului European. Ja, vielen Dank und auch herzlichen Dank dafür, dass wir diese Gelegenheit Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că avem și posibilitatea ca după Vilnius să ne revedem în plen cu colegii uh, din parlamentele naționale. Și mulțumesc și pentru uh, tot ceea ce ne-ați prezentat concret, mai ales doamnă de la prezidiu, și că ați numit concret proiectelor, devine foarte clar un element. Uh, Există foarte multe lucruri de care avem nevoie noi toți, împreună, dar este foarte clar că în plan individual nu avem cum să ne descurcăm singuri și nici nu trebuie. Prin urmare, cred că este foarte important ca și la summit să discutăm despre aceste subiecte, mai ales în domeniile în care trebuie să ajungem la un acord. Trebuie să ne dezicem de această viziune națională de a, a aborda lucrurile. Cred că colegii naționali ar trebui să facă presiune pe lângă colegii de acasă pentru a încuraja crearea de noi mentalități la nivelul ministerelor, la nivelul achizițiilor publice, cred că a sosit momentul să gândim comunitar, european, fiindcă în continuare gândim în termen național, dar nu ne prea permitem să achiziționăm totul în plan național. Avem probleme cu supracapacități în anumite domenii industriale, dar de cealaltă parte sunt lucruri pe care chiar nu le știm face. Și există state care uh, nu sunt producătoare, ci cumpărătoare Și unele state suferă din cauza că au prea puține contracte. Deci, de aceea e important ca la acest summit să transmitem semnalele necesare pentru o cooperare îmbunătățită în domeniul industrial, iar regulile pe care le avem în plan european cu privire la certificare și standardizare trebuie să fie unele care să genereze un stimul pentru a putea ca împreună să facem mult mai mult. Și acum o întrebare către colegii din parlamentele naționale. E lumea conștientă că nu se poate continua așa? Uh, și mă refer nu în rândul dumneavoastră, ci la nivelul autorităților competente. E lumea dispusă să-și schimbe mentalitatea și să pledeze pentru o abordare comunitară în așa fel încât să putem să dăm curs sarcinilor ce ne stau înainte? Eu sper ca acest summit să fie diferit față de celelalte și să reușim ca în spiritul cooperării să mergem mult mai departe de atât. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul colegul din Portugalia, domnul Miranda Calea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului președinte Elmar, Elmar Brock, pentru că m-a invitat aici. E o oportunitate extraordinară. Și aș dori de asemenea să îi mulțumesc președintelui Parlamentului European, lui Martin Schulz, și președintelui Consiliului, domnului, domnul Van Rompuy, pentru că iată că prezența domnilor lor la aceste evenimente arată importanța evenimentelor în sine lor. Dacă e să legăm cele două subiecte, PESC, PESA, trebuie să înțelegem foarte bine la ce se referă aceste concepte. Sigur că avem o strategie europeană în domeniul apărării, dar este o strategie care datează din 2003 și cred că a fost amendată, actualizată prin 2008. Dar în continuare e nevoie uh, de o actualizare aprofundată, dacă e să avem o strategie ce să facă față provocărilor uh, curente și să uh, țină cont de nevoia din domeniul apărării europene. E nevoie de acest lucru dacă într-adevăr vrem să avem o politică comună în domeniul securității și apărării. În al doilea rând, trebuie să ne concentrăm pe principiul coordonării. În ceea ce privește uh, politica de securitate și de apărare, uh, Adesea constatăm că există poziții fragmentare, că există abordări diferite. Într-adevăr, avem protocoale bilaterale de cooperare în domeniul apărării în unele state și, sporadic, există inițiative sectoriale. Există state care se reunesc uh, cu alte state pentru că au obiective strategice comune. Uh, în unele cazuri, din uh, trecutul recent, aceste uh, genuri de cooperare au fost vitale, mai ales cu ceea ce s-a întâmplat în Libia și în Mali, dar și în Siria. Exemple bune de, uh, ce, de cât de importantă este cooperarea. Chiar ieri am avut oportunitatea de a vizita o tabără de refugiați. E vorba de refugiați sirieni. Și a circulat următoarea întrebare. Unde e Europa și ce rol joacă ea în uh, acest uh, domeniu? Pentru că știm că abordarea noastră față de Siria a fost uh, caracterizată de poziții individualiste. Aceste poziții au fost asumate de statele membre, poziții care s-au adaptat de-a lungul timpului, dar oricum fragmentare. Și, din păcate, nu am întrezărit o perspectivă comună, asumată la comun cu privire la cazul Siriei. Deci dacă discutăm despre PESA, atunci trebuie să stabilim niște principii și bineînțeles că putem să fim flexibili, pentru că până la urmă discutăm aici despre elementele esențiale care ne unesc în domeniul securității și apărării. Și sigur că există diferențe între statele membre, dar până la urmă e nevoie să fim ghidați de principiul coordonării. Există foarte multe state care se axează mult pe chestiuni de securitate și cetățenii sunt cât se poate de conștienți de uh, ceea ce e în joc Oamenii sunt foarte sensibili la aceste elemente și nu trebuie să le spunem noi cât de gravă este problema. Multe țări văd uh, ce se întâmplă chiar la frontierele lor. Uitați-vă la Lampedusa. Cetățenii de acolo n-au nevoie de uh, lecții despre ce se întâmplă în realitate, pentru că ei văd imigranții venind din Africa. Trebuie să le spunem oamenilor că nu e vorba doar de refugiați și migranți, ci e vorba și de probleme de securitate. De aceea, coordonarea și flexibilitatea sunt două uh, elemente cheie uh, de care avem nevoie în dezvoltarea unei politici comune de securitate și apărare. Și mai este și o a treia chestiune pe care vreau să o abordez, și aici e vorba despre industria din domeniul apărării. Sunt 100% de acord că trebuie să ne pe dezvoltarea industriilor noastre, dar în același timp e nevoie și de o congruență sectorială. Am auzit că, în primul rând, problema trebuie privită din punct de vedere economic, fiindcă aceste industrii uh, creează locuri de muncă și aduc plus valoare. Dar haideți să recunoaștem că avem două Europe diferite aici. Nu e niciun fel de vizibilitate în ceea ce privește PESA, în anumite uh, state membre. Dar e vizibilitate pentru politicile Eurogrup în domenii economice și monetare. Pentru că, până la urmă, tot ceea ce vine din uh, domeniul uh, economic este că trebuie să facem reducere bugetară, cu un impact cât se poate de resimțit. Cum putem însă să avem și celălalt sector al securității și apărării la fel de vizibil, pentru că până acum vizibilitatea lasă de dorit și acolo bugetele sunt la ananghie și acolo se fac reduceri. Dacă privim lucrurile din această perspectivă, există două Europe până la urmă. Noi avem cât de cât o idee despre cum să dezvoltăm industriile în general, dar aici e inclus specific și sectorul uh, industrial. Analizăm impactul economic, chestiunile sociale și de dezvoltare, dar trebuie să privim și apărarea din aceste perspective. Dacă este să regăsim echilibrul, atunci să știți că vom evita situația de a acționa în izolare în domeniul apărării. Există mai multe țări europene care discută despre reduceri uh, ale uh, bugetului de apărare. Și mereu primim orientări cum că trebuie să ne adaptăm la austeritate și să reducem bugetul. Și atunci cum vom evita problema izolării acestui sector al apărării și cum, vom uh, asigura, cum ne vom asigura că vom avea o politică de bun simț. E nevoie așadar de o abordare politică uh, care să fie Um, care să se bazeze pe o abordare la nivelul tuturor sectoarelor, iar la nivel comunitar trebuie să ne gândim de ce buget avem nevoie pentru atingerea tuturor obiectivelor. Mulțumesc! Merci, cher coleg. Je vais... Mulțumesc, dragi colegi! Sunt obligat să aplic regulile de la Parlamentul European în ce privește timpul de vorbire ca să limitez puțin intervențiile pentru că altfel nu vom mai avea timp pentru răspunsuri și ar fi păcat nu toți participanții vor putea să ia cuvântul, deci vă rog frumos să nu depășiți 3 minute atunci când luați cuvântul. Acum am să dau cuvântul domnului Picat, din senatul francez. Deci 3 minute, domnule președinte, spune vorbitorul. Dragi colegi, în 3 minute am să fac 5 observații. Mai întâi. Decizia de a include apărarea pe ordinea de zi a Consiliului European, a șefilor de stat și de guverne, care va avea loc în curând, este o veste foarte bună. Este meritul președintelui Van Rompuy și trebuie felicitat. Dragi colegi, ar fi bine să nu așteptăm încă 5 ani de zile pentru a vorbi din nou despre acest subiect. În al doilea rând, asistăm neputincioși la uh, ruina apărării naționale din cauza crizei economice și a consecințelor sale pe plan bugetar. Națiunile europene ar fi putut să profite de criză, să o consideră o oportunitate pentru a se uni. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. În al treilea rând, din cauza lipsei de interes a țărilor europene pentru apărare, am ajuns la un adevărat sacrificiu a propriilor forțe armate, din mai multe rațiuni. În primul rând, lipsa unor, încred, unor amenințări percepute ca atare de către opinia publică și de, din cauza existenței NATO. Dar să nu ne ascundem în spatele degetului. Principala uh, explicație este suveranitatea. Iată ce stă în calea unirii forțelor europene pe planul apărării. Țările europene preferă să-și vadă propria apărare că dispare decât să uh, facă, să cedeze pe planul suveranității. Degeaba protestăm Uh, și nu încurajăm Cartea Albă în ce privește industria apărării, atâta timp cât nu va exista o industrie apărării în adevăratul sens al cuvântului sau o bază industrială de apărare europeană. De aceea este nevoie de un arbitraj pentru a împăca interesele divergente. Nu va exista Europa apărării dacă nu există Europa pur și simplu. Dacă ne dorim, sincer, să realizăm progrese în ce privește sectorul apărării europene, atunci haideți să ne ocupăm de această chestiune cheie. Cum trecem de problema suveranității? Dragi colegi, Senatul francez a publicat un raport cât se poate de succint în luna iulie, care se numea ca să punem capăt Europei a apărării către o autentică apărare europeană. Am aici câteva exemplare, dacă vă interesează, inclusiv în engleză. Vă dați seama că facem tot ce putem ca să fim înțeleși. Ce vrem noi? Care este recomandarea noastră? În primul rând, să se creeze un eurogrup al, euro, al apărării, un eurogrup al apărării și să participe cei care vor și cei care pot și aici nu va mai exista regula unanimității. Astfel, a avansat Europa de fiecare dată, pentru monedă, pentru euro, pentru frontiere, Schengen. Și, tot așa, va putea să facă progrese în ce privește um, sectorul apărării. Așa credem noi. Poate să pară iluzoriu, dar, așa cum spunea uh, uh, fostul patron al Apple, uh, numai cei care cred că pot să schimbe lumea chiar o vor schimba. Și noi vrem, chiar, noi chiar vrem să schimbăm Europa în sectorul apărării. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Poate că unii mă vor uh, acuza de rea credință pentru că v-am lăsat să vorbiți 3 minute 50 în loc de 3 minute. Dar eu nu am uh, un ceas să fața filor, spune oratorul, dar apare pe ecrane. Însă eu cred că ce ați spus dumneavoastră merita să fie auzit și raportul Senatului francez merită să fie citit. Însă să nu vă lăsați induși în eroare de um, titlu care poate să pară contradictoriu cu conținutul. Acum îi dau cuvântul colegei noastre, Mariele Nicopa, care este raportoare anul acesta în ce privește politica de securitate și apărare comună și care la următoarea sesiune plenară va prezenta raportul Parlamentului European, care va fi, ca să spunem așa, mesajul instituției noastre înaintea Consiliului. Vă mulțumesc! Cred că este o dezbatere cât se poate de actuală și de interesantă și mi se pare important să discutăm cu parlamentele naționale despre politica de securitate și de apărare europeană. Avem așteptări foarte mari în Parlament și este o dezbatere dificilă chiar și în cadrul Parlamentului European, pentru că Europa trece printr-o perioadă foarte dificilă din cauza reducerilor bugetare care au afectat, afectat în mod deosebit sectorul apărării. De aceea avem neapărat nevoie de o viziune comună. Noi, cum spuneam, suntem foarte ambițioși, chiar dacă uneori mesajele pe care le primim de la um, diferite state nu sunt deloc uh, pozitive. Noi am încercat să lucrăm în mod constructiv cu reprezentanții comisiei și cu biroul doamnei înalt reprezentant, precum și cu reprezentanții Consiliului. Toate mesajele pe care le-am primit sunt mai degrabă optimiste, dar nu la fel de ambițioase ca și um, ideile noastre. ne dorim să fim furnizori de securitate pe plan mondial, să avem o adevărată piață de armament demnă de concurența globală sau nu? Cred că avem un adevărat rol de jucat. Toată lumea este convinsă de acest lucru. Trebuie să cooperăm, să reclădim încrederea și să garantăm stabilitatea. Câteva observații. Avem nevoie de o strategie de comunicare. La Consiliul din decembrie se vor dezbate teme importante și atât aici cât și la Comisie și la Consiliul se discută despre apărare, dar nu avem o vizibilitate. Totuși este o dezbatere la nivel european. E vorba despre securitatea cetățenilor noștri. Și de aceea credem că și pe uh, agenda viitoarelor alegeri ar trebui să existe discuții despre apărare. Să nu uităm și de securitatea și de apărarea în spațiul cibernetic. Nu întotdeauna este ușor să se ia decizii. Un alt lucru, ce mi se pare foarte important și m-am bucurat de raportul doamnei înalt reprezentant, este să ne concentrăm pe securitatea pe plan maritim și securitatea la frontierele noastre. În acest moment, aceste dimensiuni ale um, strategiei de apărare mi se par cruciale. Să folosim potențialul tratatului de la Lisabona. Deseori spunem că nu o facem. Cei care vor să avanseze mai repede trebuie să aibă posibilitatea de a o face și ceilalți nu ar trebui să-i frâneze, nu ar trebui să blocheze acest potențial. Folosiți ce prevede tratatul. Puneți în aplicare tot ceea ce privește uh, PESA și mergeți înainte. Grupurile tactice. Există opțiuni, există soluții pentru ca acest instrument să fie operațional, să fie mai flexibil să putem să avem o unitate de acțiune rapidă, dar numai cu o dezbatere cât se poate de deschisă putem să ajungem la niște concluzii. Apoi, duplicarea cu NATO. 22 de state membre UE sunt și membre ale NATO, deci nu există vreun conflict. Haideți să lucrăm împreună și să găsim soluții. Închei spunând că summitul din decembrie nu trebuie să fie sfârșitul poveștii. Din potrivă, un proces în care toată lumea, instituțiile europene și parlamentele naționale trebuie să se implice și să conlucreze. Dileia. Mulțumim, nu reușim să respectăm timpul alocat. Voi fi mai strict. Domnul Lacroix, din Parlamentul Belgiei. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Parlamentului Belgian doresc să vă mulțumesc pentru invitație și să vă spun că am votat o rezoluție pentru a defini viitorul armatei belgiene într-un cadru european. Deci, incit toți colegii să facă același lucru în țările lor. Uh, eu observ ceea ce a făcut Senatul francez și mulțumesc pentru această informații. Um, ați uh, insistat, doamnă directora Agenției pentru Apărare, asupra proiectelor pentru viitor, cum ar fi um, um, cum ar fi alimentarea în zbor. Noi în Belgia uh, dorim să modernizăm uh, flota de, de avioane Bineînțeles, în operațiunile de achiziții strategice <laughs> e nevoie de buget. Dacă cumpărăm uh, avioane CF-35 în loc de ceea ce ne sfătuiți dumneavoastră, mă întreb cum putem să facem față cheltuielilor. Eu v-aș întreba, uh, care este situația în legătură cu un proiect european de avion? Știu că au existat inițiative în acest sens, Oare nu ar trebui să existe un avion de vânătoare european, un uh, avion militar care uh, să poată să fie un nou succes european, cum a fost avionul Airbus? Um, nu voi reveni asupra ceea ce au spus deja colegii mei, dar în calitate de, de, de parlamentar de stânga aș dori să insist asupra unei noțiuni importante care nu se regăsește în prezentarea dumneavoastră sau în textele pe care le-am citit pe scurt aici. E vorba de caracterul umanitar al intervențiilor europene în domeniul apărării. Aceasta este o caracteristică a apărării europene și în calitate de politician de stânga aș dori uh, să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu ajutorul acordat victimelor unui conflict, reconstrucției uh, țărilor după un conflict și cred că este important să ne creăm o, o flotă de nave, spital, care ar putea interveni rapid în zone de conflict sau lângă zonele de conflict pentru a ajuta populația, de exemplu, în uh, zona Libanului sau a Siriei. Deci, astfel, cred că am permite să uh, cetățenilor să înțeleagă mai bine ce înseamnă Europa apărării, pentru că uh, oamenii trebuie să înțeleagă că nu dorim doar securitatea europeană, nu dorim doar apărarea intereselor noastre strategice, dar putem oferi ceva și la nivel umanitar. Vă mulțumesc. Uh, ați respectat timpul, doresc să vă mulțumesc pentru asta. În legătură cu navele spital, ca și în legătură cu capacități în acest domeniu, eu cred că Uh, acest element se regăsește în comunicarea Comisiei, deci mm, de posibilitatea de a avea capacități proprii europene în acest sens și acest exemplu al navelor spital este uh, prezent în comunicare. Dau cuvântul acum domnului Boșinovici din Croația, care nu are nicio scuză pentru că um, a activat deja în Parlament înainte de intrarea Croației în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Anu, apreciez eforturile și timpul pe care le ați consacrat uh, întâlnirii noastre de astăzi. Sunt lucruri strategice nu doar pentru viitorul apărării europene, dar uh, și pentru Uniunea Europeană în sine. Cred că este foarte important ca această dezbatere să, să fie una cât mai largă și să implice cetățeni și politicieni din toate statele membre. Sunt întrebări pe care le punem cu toții, astăzi inclusiv în țara mea, ca membru NATO, și um, ne, aceste problem, probleme pe care le menționați sunt și problemele noastre. Avem o dublă provocare. Pe de o parte, uh, o lipsă de mulțumire în legătură cu nivelul echipamentului tehnic al forțelor noastre armate și, pe de altă parte, nu mulți sunt gata să um, suporte costurile achizițiilor uh, de echipament militar pe scară largă. Dar, oricum, în general, situația de membru al Uniunii Europene este un avantaj și pentru a funcționa bine ca stat membru, cu toții trebuie să punem în aplicare anumite standarde europene. E vorba de ajustări care implică anumite costuri la nivel de stat membru. Deci, um, cheltuieli mai mari pe de o parte înseamnă că trebuie reduse alte cheltuieli și de obicei <laughs> prima victimă în, uh, când trebuie să scadă cheltuielile este apărarea. Cred că există ehm, dovezi clare legate de modul în care politicile europene sunt interconectate, mai ales la nivel de finanțare. Și pot apărea controverse dar la nivel ehm, de Uniune, ehm, prioritățile noastre comune de apărare sunt mai bine înțelese și uh, analiza uh, amenințărilor la adresa securității noastre este una comună. Va fi din ce în ce mai greu să rămână separată apărarea de celelalte politici ale Uniunii Europene. De aceea, eu doresc să-mi exprim convingerea că o integrare sporită în domeniul apărării nu este doar o posibilitate, ci este inevitabilă. Și cred că trebuie să observăm că cheltuim mai puțin nu doar ca rezultat al crizei financiare, ci și Uh, din cauza faptului că nu există amenințări majore la adresa țărilor noastre și acesta este un rezultat al integrării europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Covaci, din Ungaria. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să vă felicit pentru faptul că ne primiți astăzi aici, Comisia pentru Afaceri Externe și Subcomisia pentru uh, Apărare în Parlamentul European. Vă să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și aș fi dorit ca mai multe parlamente uh, să fie reprezentate, dacă nu toate, pentru că sunt chestiuni cruciale, în momente cruciale, acum înainte de Consiliul de la începutul anului. Cred că Majoritatea dintre noi știm că Opoziția democratică și guvernul actual al Ungariei au puncte divergente în legătură cu multe lucruri. Dar doresc să vă asigur că, în legătură cu viitorul pe termen lung al Ungariei, suntem de acord, guverna, guvernul și opoziția democratică, că viitorul nostru este integrarea europeană, integrarea euroatlantică, Ehm, deci, integrarea în NATO și în Uniunea Europeană rămân prioritare. Foarte pe scurt, doresc să prezint care sunt liniile noastre directoare. Mai întâi, NATO și rolul de lider al Statelor Unite în NATO este prima garanție de securitate în Europa, dar și în Ungaria. Dar Europa uh, și incluzând țările care nu fac parte din NATO trebuie să-și asume un rol în securitatea și apărarea continentului nostru. În ceea ce privește rolul global al NATO și al Uniunii Europene, un rol din ce în ce mai uh, important, noi suntem pentru o distribuție corectă și eficientă a responsabilităților în armonie cu capacitățile și potențialul celor două organizații, pentru că ele trebuie să beneficieze de mijloace militare necesare pentru a acționa eficient în gestionarea crizelor, mai ales în conflictele militare uh, NATO, în timp ce Uniunea Europeană are potențialul și posibilitățile economice de a preveni conflictele militare și de a contribui la reabilitarea după criză și la reconstrucție. În al treilea rând, apărarea este mult mai mult, este mult mai complexă decât strict cheltuielile militare sau cheltuielile pentru apărare. Politica comună și uh, de, uh, de apărare și de securitate comună, precum și apărarea comună, pot fi îmbunătățite prin uh, alte mijloace, cum ar fi politica, relația cu vecinii, cum ar fi parteneriatul din zona Mării Mediterane și parteneriatul estic. Pentru că securitatea și stabilitatea în vecinătate este un element esențial pentru securitatea și stabilitatea continentului nostru. Recent, primăvara arabă a arătat acest lucru foarte clar și în parteneriatul estic trebuie să ținem cont de această dimensiune. Apoi, importanța democrației, a statului de drept, dezvoltarea economică și socială durabilă. Acestea sunt elemente organice foarte importante uh, ale securității noastre. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm din primăvara arabă și, în încheiere, doresc să invit Parlamentul European să facă presiune asupra Consiliului în decembrie uh, și doresc să cer parlamentelor naționale să facă și ei uh, și ele presiune asupra propriului guvern pentru a promova mai multă integrare în domeniul securității și apărării. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul pe scurt colegei noastre, Ana Gomes, din Parlamentul European. acest context de criză și bugete de austeritate, reduceri bugetare, când vorbim despre apărarea europeană, trebuie să vorbim despre baza industrială și tehnologică pentru apărare. Și în acest context, Consiliul European va Uh, respinge um, inițiativele în domeniul uh, achizițiilor uh, în, la nivel uh, militar în statele membre. Eu cred că procesul de achiziții trebuie îmbunătățit. Nu sunt sigură că se va obține acest lucru, dar cred că un lucru minim ar fi ca finanțarea misiunilor PESC uh, trebuie reevaluată pentru că uh, forțele nu funcționează suficient uh, de eficient. unii care putea contribui la aceste forțe nu, o, nu contribuie așa cum ar putea și de aceea avem dificultățile pe care le avem în Mali. De asemenea, dimensiunea maritimă a politicii de securitate și apărare comună trebuie să fie potențată, trebuie să-i se dea un uh, conținut concret. Vedem în zona Mării Mediterane ce se întâmplă. Avem nevoie de o gardă de coastă care să funcționeze în cooperare între statele membre. Vedem cu extinderea um, canalului de Panama în 2015 ne va oferi multe oportunități, dar va însemna și multe riscuri și provocări. Avem nevoie de o dimensiune maritimă pentru pesc și Apoi, în Libia, uh, situația din Libia vizează securitatea europeană, nu doar cea a acestei țări. Misiunea actuală EUBAN nu poate avea succes dacă nu evoluează înspre o misiune PESC uh, pentru a îmbunătăți structuri care astăzi practic nu există în Siria. Uh, nu pot să dezarmeze milițiile locale fără a reforma securitatea în această țară. Statele membre s-au opus prin politica lor posibilității de a plasa acolo consilieri în domeniul apărării. De fapt, nu doresc decât să-și promoveze vânzările de echipament. Dar acest lucru uh, este negativ pentru securitatea Uniunii Europene. În legătură cu Siria, soluția este politică și cred că um, comportamentul statelor membre nu face decât să prelungească acest război. În legătură cu ideile legate de baza noastră umanicară, eu cred că uh, baza drept, de drept internațional pentru acțiune în cadrul PESC este stratul de drept. Și în legătură cu dronele sau cybersecuritatea, uh, Consiliul cred că trebuie uh, să se exprime, să-și exprime diferența uh, față de alți aliați care nu respectă statul de drept și drepturile omului. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Pisco din partea Portugaliei? Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări care nu sunt neapărat pe ordinea de zi uh, la Consiliul din decembrie, dar care ar putea fi importante. De aceea vreau să le și pun pe tapet. Așadar, ceea ce vreau eu să spun se referă la maniera în care Uniunea Europeană va avea în vedere investițiile uh, și dezvoltarea tehnologiei în domeniul securității. E un element extraordinar de important dacă vrem să um, protejăm suveranitatea, democrația, cetățenii și să punem totul în echilibru cu activitățile noastre în domeniul apărării. Natura fragilă a securității europene a fost dovedită recent cu scandalul cu privire la supravegherea în masă și spionaj. Deci ce relație avem în domeniul cibersecurității? Uniunea Europeană are sau se gândește să achiziționeze, sau se gândește Moscova să uh, creeze o strategie comună prin care să își protejeze suveranitatea, Uniunea Europeană caută să definească o strategie de implementare a măsurilor de cibersecuritate? Vigilența e absolut necesară. Îngrijorările um, Mm, care au apărut recent cu privire la securitatea sistemelor noastre informaționale sunt reale. Și de aceea a sosit momentul să vedem în ce măsură suntem uh, capabili să ne apărăm sistemele informatice, structurile, echipamentele și dacă putem să ne protejăm într-o manieră adecvată prin structurile de TIC, tehnologia informației. Asta în fața atacurilor altor state și nu discutăm doar despre SUA. Foarte mult se discută despre SUA, dar să știți că sunt multe alte state care sunt convins că sunt angajate în activități similare și care poate nici nu ne sunt atât de partenere precum SUA. Deci există circunstanțe mult mai îngrijorătoare de care nici nu suntem conștienți la ora actuală. Mulțumesc și acum domnul Landsbergis, eurodeputat, ultimul de pe listă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Printre numeroasele elemente importante menționate astăzi cu privire la politica de securitate și de apărare, um, s-a numărat și un element uh, important. E vorba de relațiile cu NATO și din cadrul NATO și coaliția binevoitorilor pentru a acționa um, la comun în spiritul solidarității, utilizând strategii comune, forțe comune pentru asigurarea păcii sau prevenirea agresiunii. La Consiliul de Securitate ONU s-a discutat despre o nouă abordare, dar a fost respinsă prin veto, spunând că acțiunile colective și coaliția binevoitorilor sunt uh, ilegale internațional. Rusia și China au căpătat așadar uh, vocea supremă în chestiuni de securitate mondială. Și ne îngrijorează situația, pentru că, iată, nu se poate face nimic fără Rusia și China. Dar nici Rusia, nici China nu sunt în Uniunea Europeană până la urmă, iar uh, această coaliție a binevoitorilor e ceva ce previzionăm, ce putem previziona. Dar ce presupune asta? E nevoie de dezvoltare de noi strategii în decembrie sau cel puțin să nu denunțăm niște potențiale acțiuni europene dacă nu sunt privite sau declarate de Rusia a fi ilegale. Mulțumesc. Am observat că oratorii noștri au primit mai multe întrebări. Mă gândesc mai ales la întrebarea domnului Lacroix. Aș vrea să dau cuvântul directorului Institutului UE pentru studii de securitate. Dumnealui ne ascultă cu multă atenție de la început și am să-l rog să facă o sinteză a punctelor de vedere exprimate și să ne spună ce ar trebui să așteptăm de la acest summit. Și apoi am să îi rog pe invitații noștri care le s-au adresat întrebări să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cred că rolul meu aici este uh, să fac o sinteză așa la sfârșit de reuniune, ci mai degrabă o sinteză a celor discutate astăzi și cu ocazia altor dezbateri la care am avut ocazia să particip, spune domnul uh, Misiroli. Pentru că am fost invitat nu doar la Parlamentul European, ci și la diferite parlamente naționale, unde am putut să uh, țin uh, prezentări. Acum aș vrea să vorbesc în limba engleză. E foarte important faptul că președintele Van Rompuy a propus un summit european în decembrie pe tema securității și apărării. Era un adevărat pariu pe care lui îl făcea și putem să spunem că deja au existat niște beneficii. Dacă comparați dezbaterea de acum câteva luni Uh, cu, cele, cu cea prezentă pe aceste teme, când vedeți tot ceea ce s-a publicat, tot ceea ce s-a spus, puteți să constatați diferența. Există un nivel ridicat de convergență pe mai multe teme urgente care au fost uh, dezbătute atât la Parlamentul European cât și în Parlamentele Naționale. Is part at the European level a consensus and a convergence on... Și apoi discutăm despre uh, convergență, pentru că trebuie să analizăm ceea ce se întâmplă, să vedem care sunt provocările ulterioare pentru uh, Uniunea Europeană, dar și Europa și să vedem care sunt resursele interne în Europa. Deci resurse bugetare, resurse politice, pentru că e nevoie de coeziune internă și disponibilitate de a uh, ne coordona. Și dacă analizăm îndeaproape ceea ce s-a produs atât la nivelul instituțiilor cât și la nivelul think tank-urilor și a centrelor de cercetare, vedem că până la urmă evaluarea a ceea ce se poate realiza este foarte realistă. E vorba de decembrie și mai târziu și evaluarea status quo-ului este realistă de asemenea cu resursele disponibile și consensul în rândul cetățenilor. Până la urmă avem un patrimoniu pe care putem construi nu trebuie eu să ghicesc uh, cum vor arăta deliberările finale de la Consiliul din decembrie, dar cu siguranță procesul de până acum a contribuit la Uh, un potențial rezultat uh, favorabil. Procesul în sine e, de fapt, parte a rezultatului și este un mesaj care trebuie transmis uh, puternic și liderilor noștri. Dar există un punct pe care aș vrea să-l ilustrez, mai ales în lumina dezbaterii de astăzi. Consensul, convergența, e bine, există mai multe nuanțe despre cât de repede și cât de departe ar trebui să se coordoneze europenii în sectorul apărării. Uh, dar până la urmă există convergență cu privire la ce trebuie și ce poate fi făcut într-o anumită măsură. Veriga lipsă e participarea cetățenilor într-o dezbatere. Eu nu prea sunt de acord că, ce, cu ideea că cetățenii au participat de adevărat la această dezbatere, nici mass media nu i-au ajutat uh, foarte tare în această privință, cu câteva mici excepții. Dacă ne uităm la sondajele recente și prin recente mă refer din ultimii ani, Până la urmă, ne frapează faptul că, pe de o parte, în lista, pe lista surselor de insecuritate percepute de uh, cetățeni, îngrijorările legate de elemente militare apar pe ultimele locuri. E un fel de lipsă de interes pentru uh, ce ar putea face mm, forțele militare pentru a spori securitatea. Și securitatea, în general, reprezintă un element foarte important pentru cetățeni, dar ca termen generic. De-a lungul anilor, cetățenii europeni tind să răspundă cu da când sunt întrebați dacă vor mai multă acțiune comună europeană pe scena intervențiilor, mai multă participare a Uniunii Europene în soluționarea crizelor, crize umanitare, dar și crize politice și de securitate din Europa, dar și din lume. Însă, cetățenii răspund nu în momentul în care uh, sunt întrebați dacă consideră că e nevoie de resurse adiționale. Și aici avem o verigă lipsă și și aici uh, e parte a problemei. Nu este adevărat că cetățenii sunt lipsiți de interes față de ceea ce se întâmplă în jurul lor, în lume, uh, pentru că atunci când e vorba de crize și Siria e un studiu de caz foarte important, cetățenii răspund cu mult patos. Dar poate că răspunsurile pe care vor să le primească acum din partea politicienilor nu sunt unele pe care politicienii vor să le ofere. Deci, Până la urmă, o serie de parlamente au, uh, s-au pronunțat împotriva intervenției militare și probabil că asta reflecta senzația cetățenilor europeni, pentru că există o stare de oboseală de intervenție, pentru că în ultimii 12 ani situația nu ne-a prea ajutat, pentru că intervențiile militare au arătat că problemele nu sunt neapărat soluționate definitiv acolo unde apar. Și atunci poate că trebuie să facem ceva mai mult la nivelul uh, liderilor politice, la nivel legislativ și la nivelul think tank-urilor. Trebuie să pledăm uh, mult mai uh, clar în fața cetățenilor pentru a-i convinge de utilitatea a ceea ce am discutat noi astăzi aici și în celelalte rânduri, în așa fel încât rezultatul să fie sporirea securității. Există o cauză economică, uh, o cauză pentru rolul Uniunii Europene uh, în lume și o cauză pentru îmbunătățirea lumii în care trăim. Deci putem să facem pledoarii bazându-ne pe toate aceste elemente. Pentru că, până la urmă, situația de la ora actuală e caracterizată de lipsă de predictibilitate, lipsă de securitate. E o, o situație care trebuie nuanțată ca atare. Și aici Uniunea Europeană este foarte bună. Uh, Uh, comparativ cu alte corpuri și organizații. Uniunea Europeană poate să pună în mișcare lucrurile, să monitorizeze deciziile politice, strategiile, dar și să implementeze deciziile. Uh, votate. Și poate că avem nevoie de acea ultimă parte uh, la summitul din decembrie și mai târziu să pledăm așadar foarte clar pentru apărare europeană vis-a-vis -vis de cetățeni și să punem în mișcare un proces care va da continuitate și raționalitate uh, tuturor chestiunilor asupra cărora se va cădea de acord. Sunt multe alte lucruri prezentate de instituții și agenții uh, Există o dezbatere mai amplă, într-adevăr, care uh, practic consolidează tot ceea ce s-a spus astăzi aici și pentru că acest an să fie un an de plin al apărării, într-adevăr, uh, avem nevoie de ceea ce am spus până acum și cu acestea, și acestea fiind spuse, mă opresc cu prezentarea mea. Mulțumesc! Într-adevăr, o prezentare foarte interesantă și sintetică. Claude France, ca să răspundeți la câteva întrebări destul de precise ce v-au fost adresate și apoi vom trage concluziile. Îți mulțumesc, Arno. Mai întâi aș vrea să spun că au fost menționate domenii deosebit de importante de uh, mai mulți oratori și care ar trebui spuse și șeful de stat și de guvern. E adevărat că ele sunt acoperite de raportul doamnei Ashton. Securitatea maritimă, așa cum au spus uh, doamna Gomez și doamna Copa, navele spital, o pistă interesantă ce poate fi inclusă în cadrul securității maritime Noi, la Agenția Europeană de Apărare, ne-am gândit la faptul că în cadrul MARSU pot să existe interacțiuni și, de asemenea, ar trebui să existe o cooperare mai strânsă între MARSU și diferitele inițiative ale Comisiei Europene. În ce privește standardizarea, într-adevăr, o, un aspect crucial, tehnic, e drept, dar am văzut care generează multe probleme, chiar probleme majore de natură politică și care ar trebui abordate de șefii de stat și de guverne. Dacă nouă ne va fi acordat acest mandat, ne vom uh, achita de această nouă misiune. S-a vorbit din nou despre securitatea cibernetică. Suntem conștienți de faptul că este nevoie de un efort uh, uh, la nivel UE, deși noi ne-am adus mica noastră uh, contribuție. Un răspuns uh, adesea domnului Cliș. Cooperarea cu NATO este indispensabilă. Acum există deja această cooperare permanentă cu ACT, mai ales uh, în ce privește apărarea inteligentă și uh, pooling and sharing. Până la urmă nu se face neapărat această distinție pură între uh, operațiuni civile și operațiuni militare, cele militare uh, ținând strict de competența NATO și cele civile de competența UE. Nu este chiar așa. Atunci când uh, discutăm despre alimentarea în timpul zborului sau despre drone, ne dăm seama că chiar și pentru asemenea capacități uh, de interes uh, uh, militar, putem să găsim sinergii între NATO și Uniunea Europeană și insist asupra faptului că există capacități ce sunt dezvoltate cu mijloacele PESA, însă încă o dată sunt capacități ale statelor membre care sunt puse la dispoziția unei anumite operațiuni care este hotărâtă fie în cadrul ONU, fie în cadrul NATO sau al UE. Întrebarea domnului Lacroix în ce privește avioanele. Dar e adevărat că avem trei avioane plus avioanele americane. Avem o concurență în cadrul UE între trei uh, uh, tipuri de avioane de luptă. Și s-a făcut alegerea pentru F-16 sau R-35, avioanele americane. În calitatea noastră de Agenție Europeană pentru Apărare, am efectuat un studiu în ce privește sistemele aeriene ale viitorului, care abordează această chestiune și în funcție de decizia luată la nivel politic vom vedea care va fi modelul privilegiat. Dacă pot să-mi exprim o părere oarecum personală, eu cred că abordarea va favoriza până la urmă dronele. Există echipamente pe care le achiziționăm și cu cât uh, suntem mai realiști și achiziționăm echipamente similare cu atât mai bine, dar nu ne dorim ca pe viitor să existe programe europene și în acest domeniu. În ce privește Eurogrup și cooperarea permanentă structurată, dați-mi voie să fac o remarcă. Mai mulți dintre dumneavoastră știu care este părerea mea surpriza bună a PSA este rolul pe care îl joacă statele membre mici și mijlocii. Ne-am dat seama de acest lucru uh, la agenția noastră, că există un rol uh, de pionier sau de lider pe care îl joacă țări precum Estonia, Finlanda, Irlanda, Austria și cum spuneam, vorbeam și despre țările medii, țările de jos care sunt uh, uh lider în ce privește alimentarea în timpul zborului. Și sperăm că așa și țările mai mari se vor simți mai implicate. Ar trebui ca aceste state mai mari să joace acest rol de uh, dinamizare. Mie îmi place mult termenul englez enabler, de a crea condițiile pentru a acționa. Oricum, aceste grupuri restrânse au o legitimitate și legitimitatea lor este conferită de uh, tocmai uh, faptul că vor uh, încuraja statele membre mai mari să se implice în ce privește politica spațială, maritimă, de supraveghere, de informații. Așa procedează și Statele Unite și trebuie să ne asumăm și noi partea care ne revine. Ne așteptăm la aceleași evoluții și pe plan industrial. Am auzit observație cu privire la faptul că există două Europe, cei care au un sector industrial uh, de mare anvergură și cei care nu au decât câteva IMM-uri. Există și uh, state membre unde nu există poate uh, uh industrie deloc. Însă trebuie să găsim o cale de a permite noilor veniți, de a permite IMM-urilor de a se a implica în lanțul de aprovizionare în programele comune ca să existe un sprijin egal pentru cei care uh, sunt activi pe piață de mai puțin timp. Fiecare trebuie să-și găsească interesul de creștere economică, de crearea de locuri de muncă și, în general, de apărare a sectorului industrial. Mulțumesc, Claude Franz. Dau cuvântul domnului Popovski ca să um, încheie. Debate. Uh, Mulțumesc. Această dezbatere a arătat foarte clar că Discuția legată de securitatea și apărarea europeană trebuie văzută în, uh, în cadrul dezbaterii mai largi în legătură cu guvernanța europeană, dezbaterea în curs, mai ales în domeniul politicii financiare și economice. De aceea este atât de important ca șefii de state și de guverne să se implice mai mult în această dezbatere. în, citind raportul uh, doamnei înalt reprezentantă, veți da seama că nu a vizat noi competențe, noi competențe uh, și acest lucru nu e la întâmplare. Nu dorim să ne însușim competențe noi, dorim doar să promovăm convergența. Aceasta cred că este cea mai bună expresie. E nevoie de mai multă cooperare în gândire, dar și în acțiune în Uniunea Europeană, atât la nivel de a capacităților, dar și în planificare de la nivel național, așa cum a spus domnul Galler. Și în raportul lui Catherine Ashton se face referire la acest aspect. Nu dorim să creăm un organism european care să facă planificarea în apărare, ea va rămâne la nivel european, uh, dar dorim doar să există o legătură între această planificare și dezvoltarea capacităților, um, deciziile legate de dezvoltarea capacităților luate la nivel național. Sunt de acord cu domnul Cricht că PESC face parte din politica externă a Uniunii Europene sau din relațiile noastre externe așa numita um, abordare completă este un instrument uh, la dispoziția Uniunii Europene, pe lângă alte instrumente, cum ar fi politica de dezvoltare sau relațiile diplomatice și așa trebuie văzută. Rămâne o provocare legată de o lipsă de o percepție comună a amenințărilor și uh, unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre asta. De aceea cereți o strategie comună. Au încercat să răspund anticipat, spunând că e nevoie de o reflexie în legătură cu rolul Europei în lume. Și această reflexie strategică ar putea duce la adoptarea unei noi abordări. Dar nu cred că trebuie acum să judecăm acest lucru. Există însă noi provocări acute, grave, care uh, sunt percepute și de publicul european în general. E vorba de securitatea maritimă. Lampedusa este uh, un simbol trist în acest sens sau securitatea cibernetică. Uh, și dacă ne concentrăm pe aceste noi provocări, reușim să comunicăm în legătură cu securitatea și uh, apărarea europeană în fața cetățenilor dacă permite, domnule președinte, în legătură cu folosirea capacităților PESC în scopuri umanitare, aș uh, dori să spun că putem folosi și alte capacități militare în scopuri umanitare. Am făcut-o în trecut. Cel mai bun exemplu este, cred, operațiunea Atalanta, operațiune maritimă, care deja oferă securitatea în uh, uh, livrările uh, programului mondial de alimente pentru Somalia. Finanțarea operațiunilor pentru a răspunde doamnei Gomez, am avut deja o parte din această dezbatere deja. Nu există un consens între statele membre, de exemplu, pentru a crea un fond comun. Pe de altă parte, Vom reevalua mecanismul Atena în 2015 și acesta va fi o nouă oportunitate pentru a reevalua finanțarea operațiunilor militare. Dar nu trebuie să uităm dimensiunea civilă a PESC, chiar dacă nu s-a vorbit mult despre ea astăzi. În raportul doamnei înalt reprezentant se face referire la asta, se sugerează că trebuie să reevaluăm regulile care guvernează finanțarea pe uh, politicii de securitate comune în domeniul civil de a patra generație. Știți că cu ce situație ne-am confruntat în Libia sau în cornul Africii când uh, am uh, lansat misiunea UCAPNEST acolo. În legătură cu securitatea cibernetică, Uniunea Europeană are deja o strategie pentru securitatea cibernetică adoptată la începutul anului. Mai întâi Mm, altul reprezentant și comisia au uh, dat publicității o comunicare și apoi Consiliul a sprijinit această politică în iunie. Structura a fost lansată în paralel cu uh, propunerea legislativă a Comisiei Europene în legătură cu o rețea um, privind uh, în legătură cu o directivă în acest domeniu Am vorbit deja, uh, am răspuns deja doamnei Copa în legătură cu uh, posibilitatea unui fond dar pot fi folosite uh, potențialul încă nefolosit. Am tot, tot avut această discuție și cred că trebuie să recunoaștem faptul că nu există consens în legătura cu crearea unui nou fond. în legătură cu comunicarea, sunt de acord că ea contează, dar având în vedere că lucrurile vizate sunt legate de suveranitatea națională și mulți dintre dumneavoastră ați făcut referire la acest aspect, aș spune, comunicarea este o provocare pentru noi toți, nu doar pentru doamna înalt reprezentant, doar pentru comisie sau pentru agenție, ci pentru toți liderii naționali, pentru parlamente. Cu toții trebuie să comunicăm, să transmitem mesajul că securitatea și apărarea contează. Mulțumesc! Bien, <clears throat> merci beaucoup. Mulțumesc! Contribuțiile au fost dense. Nu ne mai rămâne decât să vă mulțumim pentru faptul că ați venit la această ședință. Vom urmări cu multă atenție ultimele evenimente înainte de Consiliu și Consiliul în sine. Ne vom revedea la conferința interparlamentară care va avea loc în cadrul președinției uh, Greciei anul viitor, în aprilie, și cu această ocazie vom avea posibilitatea de a comenta rezultatele acestui Consiliu. Sperăm că el va avea rezultate, chiar dacă toată lumea este conștientă de faptul că va fi doar un, un început, uh, începutul unui proces și punerea în aplicarea deciziilor în timp va fi cu siguranță mult mai importantă decât anunțurile sau deciziile luate, pentru că trebuie să se continue eforturile după luarea deciziilor și, după cum am spus, cineva din parlamentul, dintr-un parlament național că acesta nu trebuie să fie o ocazie uh, și ca următoarea să fie doar peste 5 ani. Noi trebuie să progresăm în mod regulat, uh, tot timpul și nu trebuie să ne lăsăm depășiți de criza. Mulțumesc încă o dată invitaților, uh, domnului Siroi, domnului Popovski, uh, domnei Arnu, interlocutorii noștri regulați. Le mulțumim încă o dată și vă mulțumim tuturor pentru prezență. Și doresc să vă anunț că s-a pregătit un bufet pentru participanți um, imediat după această conferință. Vă mulțumesc!